So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich Dragi colegi, bine ați venit la audiera doamne comisar desemnat pentru acțiuni în domeniul schimbărilor climatice. O salut cu căldură pe doamna Connie Hedegaard. Bine ați venit la comisia noastră. Salut și colegii din Comisia pentru Industrie, pe domnul președinte Herbert Royal. Royal, bine ai venit! De asemenea, salut colegii din Colegia Comisia pentru Transporturi. Avem astfel o audiere la care participă trei comisii diferite. În următoarele trei ore, Parlamentul dorește să-și facă o impresie asupra candidatei. Dacă dânsa are competențele pentru a ocupa un post atât de important, dacă are un angajament european, dacă este independentă din punct de vedere personal pentru a ocupa acest post Parlamentul evaluează de asemenea cunoștințele specifice pentru portofoliul prevăzut și, de asemenea, abilitățile de comunicare, atât de, atât de importante în politică, mai ales în politica europeană. Noi am, avem niște reguli pentru, și acestea sunt regulile pentru evaluarea uh, noi comisii în următoarele trei ore avem următoarele reguli pe care trebuie să le respectăm și pe care le cunoașteți. Cu toții, referitor la timp, trebuie să respectăm timpul de vorbire alocat. Doamna Hedegaard are 10 minute pentru introducere, și apoi, știți, jocurile cunoscute de ping-pong, un minut pentru o întrebare, două minute un răspuns, 45 de secunde pentru o întrebare suplimentară, un minut pentru răspuns. Cine nu este aici, la momentul la care îi se strigă numele, uh, își pierde întrebarea și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că a doua întrebare trebuie să se refere la conținutul primei întrebări și la răspuns. Nu poate să fie o întrebare complet nouă. Eu am obligația să refuz adresarea unei astfel de întrebări. Doamna Hedegard, sper că uh, ați reușit să vă reveniți de la maratonul negocierilor de la Copenhaga și eu am fost acolo uh, o săptămână uh, și am fost foarte stresat și foarte frustrat de rezultatele acestor negocieri. Dumneavoastră ați avut mai multe funcții până acum, ați fost ministru al mediului, la sfârșit ministru pentru politică climatică și energie și acum poate că veți deveni comisar pentru politica climatică a Uniunii Europene, reprezentând uh, Uh, cei 500 de milioane de cetățeni Europei. Știți că în ultimii ani Parlamentul European a fost un motor în dezbaterea climatică și în uh, elaborarea legislației de climă. Reprezentanții poporului din, această, uh, din acest Parlament consideră această temă foarte importantă și veți vedea în următoarele trei ore cât de mult luăm noi în serios această temă. Sper să primim din partea dumneavoastră uh, niște angajamente care să ne dea noi speranțe după dezamăgirea de la Copenhaga, să avem noi speranțe pentru negocierile din Mexic. Uh, știm că Uniunea Europeană trebuie să ia noi inițiative pentru că este, nu este suficient ce am decis până acum și sigur noi ne dorim ca portofoliul dumneavoastră să fie bine uh, conectat cu celelalte competențe în comisie. Aceasta este introducerea mea. Doamna Hedegaard, aveți acum cuvântul. Aveți 10 minute pentru a face o introducere. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, onorați membri ai Parlamentului European, de ce facem noi politică? Eu cred că suntem politicieni pentru că credem că este posibil să schimbăm lucruri. Pentru că, în pofida faptului că avem opinii diferite, avem un punct comun. Dorim ca ceva să fie diferit mâine față de cum stau lucrurile azi. Eu cred că în următorii cinci ani avem multe de schimbat în Uniunea Europeană. Dacă nu riscăm să rămânem în urmă din punct de vedere politic, economic și strategic în lumea celui de-al 21-lea secol. Prima mea acțiune politică conștientă a avut loc în 1972, când am pus un poster în clasa mea. Votați da pentru comunitatea europeană. Uh, profesorul de atunci a luat imediat posterul jos, dar mai târziu, în 1986, ca tânăr parlamentar, am susținut da pe, pentru referendumul cu privire la actul unic european. Sigur că trebuie să consolidăm cooperarea europeană. Apoi, în timpul referendumurilor asupra tratatului de la Maastricht, eram jurnalist și am uh, raportat în mass media despre scepticismul crescând față de Uniunea Europeană și de aceea am fost fericită ca 10 ani mai târziu s-a demonstrat nevoia unei Uniuni Europene puternice. Și în ultimii 5 ani și jumătate, ca ministru al mediului și apoi pentru climă și energie, am văzut pe pielea mea cât de mult putem să facem împreună. De fapt, am putut de multe ori să utilizez Uniunea Europeană ca o pârghie pentru acțiuni interne. Am avut de asemenea privilegiul de a colabora cu uh, parlamentarii europeni da directiva RIC, în ceea ce privește politica pentru automobile, radierea navelor și în octombrie 2000 am venit aici, chiar la dumneavoastră, pentru a face schimb de opinii înainte de conferința de la Poznan. Așadar, cunosc valoarea cooperării atunci când trebuie să schimbăm ceva. Și dacă îmi dați șansa să lucrez, să mă implic ca primul comisar pentru acțiune climatică al Uniunii Europeană, sunt sigură că voi avea în continuare nevoiul de aj- nevoie de ajutorul dumneavoastră și de ideile dumneavoastră pentru a ne păstra ambițiile. Cum aș vrea să văd uh, schimbările în Europa? Ce, ce schimbări aș vrea să văd în următorii cinci ani? Aș vrea să văd Europa care este regiunea uh, cea mai ecologică din lume și care să fie dovada faptului că investițiile în uh, tehnologii uh, care nu dăunează mediului duc la câștiguri economice. Dacă acum 5 ani v-aș fi spus că în 2009, în pofida unei crize economice istorice, schimbările climatice ar fi fost pe primul punct în agenda internațională, încât 120 de, stat, de șef de stat și guvern vor veni la conferința climatică de la Copenhaga, nu ați fi crezut. Dacă v-aș fi spus că toți marii Um, emiți, uh, emitenți de emisii de dioxid de carbon și uh, Statele Unite ale Americii vor sta la aceeași masă împărțindu-și responsabilitatea și obiectivul celor două grade, mi-ați fi spus că visez. Sigur că am fost dezamăgită că această conferință nu a fixat niște obiective obligatorii. Sigur că mai trebuie făcute multe lucruri, dar multe s-au schimbat în ultimii câțiva ani. Uniunea Europeană a jucat un rol crucial în această schimbare, mai ales în uh, conștientizarea publicului. Așadar, și următorii cinci ani pot să aducă schimbări semnificative, nu doar datorită schimbărilor climatice, ci și pentru că dacă ezităm, dacă tărăgănăm acțiunile, vom pierde. Vom pierde creștere economică, vom pierde locuri de muncă, vom, crește, vom pierde prosperitate. Pentru că China se, muvi, se mișcă foarte repede pe scena internațională, foarte rapidă. Statele Unite înțeleg acum mesajul și, de asemenea, uh, promovează eficiența energie, energetică și tehnologică, ca și Japonia, Brazilia, Corea de Sud. Așadar, Europa este pe o scenă cu alți actori puternici și de aceea trebuie să cooperăm, pentru că dacă nu, vom pierde. Dacă da, avem o șansă să câștigăm. Trebuie să ne... Uh, trebuie să avem grijă de resursele noastre, să le economisim, trebuie să economisim bani, pentru că în viitor, când copiii noștri vor fi de vârsta noastră, vor fi 9 miliarde de oameni pe pământ, toți, care, toți dorind să poată să aibă o viață bună, cum avem și noi. Așadar, să investim într-un viitor durabil, să alegem soluțiile care să fie bune și pentru climă, și pentru securitatea energetică, și pentru crearea de locuri de muncă. Vă dau doar un exemplu. Dacă Europa produce vehicule mai inteligente și mai, cu mai mare eficiență energetică decât alții, acest lucru nu va fi benefic doar pentru climă și pentru mediu, ci de asemenea va scădea nevoia de combustibil din import, astfel încât vom avea mai multe locuri de muncă mai sigure. Unii spun poate că nu putem să ne permitem acest lucru. Eu spun Europa nu poate să își permită să nu acționeze. De aceea, politica climatică trebuie să fie un punct central în toate domeniile noastre de politică. De aceea doresc să lucrez cu toți colegii mei de la transporturi, cercetare, agricultură, energie, industrie și, sigur, cu Comisarul pentru Mediu. Domnul Dimas avea o voce puternică în Comisia Europeană. Domnul Potocnic și cu mine vom avea două voci în Colegiul Comisarilor. Dar întreaga comisie trebuie să fie apreciată pe baza rezultatelor pe care le uh, pe, pe baza rezultatelor pe care le va avea, date fiind orientările politice ale președintelui Barroso pentru următorul mandat. Uh, Succesarea strategiei de Lisabona trebuie să includă elemente care să promoveze tehnologii ecologice cu, redus, cu emisii reduse de dioxid de carbon. De asemenea, resursele pentru cercetare trebuie să fie crescute. Este de la sine înțeles că voi pune în aplicare pachetul privind energia și clima cu toată legislația secundară care este necesară, dar uh, trebuie să facem mai mult decât atât. De exemplu, când reformăm agricultura, trebuie să ne gândim sistematic, să includem sistematic perspectivele legate de climă între prioritățile noastre. O altă, un alt domeniu este transportul. Emisiile legate de transport cresc constant și se află în toate, în toate sectoarele. S-au făcut deja niște progrese în ceea ce privește legislația autovehiculelor, de asemenea integrarea viitoare a aviației în piața europeană a carbonului și propunerea Comisiei cu privire la dioxid de carbon în vehiculele uh, ușoare. Dar trebuie să facem mai multe și eu am să cooperez cu comisarul pentru transporturi, pentru a avea un pachet bine pus la punct. De asemenea, când ne gândim la adaptare, Trebuie să luăm în considerare politica climatică. Avem o dezbatere, vom avea o dezbatere asupra perspectivelor financiare și cred că trebuie să avem uh, sistematic, din nou, elementul climatic în noile proiecte de infrastructură care sunt finanțate. Acest lucru sper că va uh, stimula eforturi de adaptare în toate statele membre. De asemenea, la nivel internațional, voi face mari eforturi pentru a aduce cât mai multe state în piața internațională a carbonului, cât mai multe din uh, OCD până în 2015. Obiectivul meu este de a conecta uh, sistemul european de comercializare a emisiilor cu cel european, dacă se poate, până în 2015. Predecesorul meu a consolidat piața europeană a carbonului. Acum, acest sistem poate să, uh, sistemul de comercializare a emisiilor poate să devină mai internațional. Sunt multe lecții care trebuie învățate din uh, conferința părților de la Haga și sunt sigur că vom, sigură că vom avea ocazia să discutăm acest lucru. În orice caz, o lecție importantă trebuie învățată. În ultimele ore de la Copenhaga, China, India, Japonia, Rusia, Statele Unite, toți au vorbit cu o singură voce, în timp ce Europa, din păcate, a vorbit cu multe voci diferite. Câteodată pierdem atât de mult timp ca să reușim să ne punem de acord unii cu alții, încât atunci când Uniunea Europeană ajunge pe scena internațională, aproape că nu mai poate să negocieze. Aici trebuie să facem îmbunătățiri pentru ca Uniunea Europeană să aibă o voce mai puternică. Următorii cinci ani vor aduce cu siguranță schimbări. Obiectivul nostru trebuie să fie de a eficientiza resurse, utilizarea resurselor și de a include clima în toate politicile europene. Acest lucru va fi un privilegiu. Va fi un privilegiu să lucrez împreună cu dumneavoastră pentru a ne asigura că Europa de mâine este una mai durabilă decât cea de astăzi. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumim foarte mult pentru această introducere, doamnă Hedegaard, sunteți prima candidată care a respectat perfect cele 10 minute. Este excelent și vă mulțumim pentru uh, acest mesaj că Uniunea Europeană este regiunea din lume care pune cel mai mult accentul pe schimbările climatice. Vom începe acum audierea. Mai întâi domnul Richard Zeber din partea PPE. Bună dimineața! Domnule președinte, mulțumesc. Bună dimineața, doamnă comisar. Felicitări pentru că ați fost aleasă pentru unul dintre portofoliile cele mai dificile din această comisie. Aveți o bogată experiență și, după cum ne-ați spus în discursul dumneavoastră introductiv, schimbările climatice sunt, într-adevăr, uh, un portofoliu transdisciplinar și uh, trebuie integrate aici competențe diferite. Aș dori să aud din partea dumneavoastră. Aș dori să vă rog să ne explicați mai multe despre ce planificați să faceți în Europa. Chinezii nu dorm, după cum ne-ați spus, uh, nici America nu doarme și totuși nu s-a reușit ajungerea la un acord în Copenhaga pentru că tocmai politicienii au uh, interese diferite. Așadar, cum puteți, ce instrumente de politică concrete planificați pentru următorii 5 ani pentru ca Europa să ajungă să ajungă la un alt punct în politica climatică. Mulțumesc! Cred că avem deja niște obiective fixate. Pentru energii regenerabile avem un obiectiv privind eficiența energetică, obiectivele de reducere a emisiilor. Deci unele dintre obiectivele principale există deja. Provocarea pentru următorii 5 ani va fi punerea în aplicare a acestora. Există domenii în care putem face mai mult. Statele naționale uh, utilizează deja uh, aceste instrumente uh, în repartizarea sarcinilor. Există instrumente eficiente, sunt domenii unde putem face mai multe în Uniunea Europeană. De exemplu, în transporturi. Există multe sugestii care vor apărea în următorii uh, 5 ani Unul dintre domeniile în care ar trebui, asupra care ar trebui să ne concentrăm ar fi uh, transportul pe mare și eu aș dori o legislație internațională în acest sens, part, ca parte a acordului de la Copenhaga. Trebuie să ne asigurăm că în următorii câțiva ani vom reuși să uh, abordăm și această problemă a emisiilor din transportul maritim la nivel internațional. Apoi, în politicile agricole ar trebui să ne gândim la noi tehnologii care să fie mai ecologice, astfel încât uh, alimentele, culturile să poată fi produse cu mai puține emisii de carbon și mai, într-un mod mai ecologic și trebuie să fim foarte inteligenți când uh, reformăm lucrurile să ne asigurăm că întotdeauna avem cea mai bună strategie posibilă din punctul de vedere al generațiilor viitoare. Știm unde trebuie să ajungem, nu doar în 2020, ci și în 2050. Ați, tocmai v-ați uh, referit la această implementare parțial deficientă uh, și la Copenhaga s-a văzut că noi avem un oarecare sistem pe care alte state nu l-au, dar nu-l implementăm încă foarte bine. Credeți că Uh, s-ar putea cumva convinge statele membre să reușească să și îndeplinească angajamentele pe care le-au luat în diverse sectoare. Cum credeți că veți putea să ajungeți la acest lucru, ca statele respective să și pună în aplicare ce s-a convenit? Aveți mare dreptate că aceasta este o provocare. Una este să stabilim obiective și să avem instrumentele la nivel european, dar uh, Cred că în vreo 3.000 de cazuri, multe din domeniul mediului, statele membre nu-și respectă obligațiile. Și trebuie să vedem ce putem face, spun asta foarte general, pentru că în domeniul climei avem instrumente specifice pentru a contracara lipsa punerii în aplicare. Dacă un stat membru nu, respică, nu, nu respectă politici uh, pentru schimbările climatice, statele membre trebuie să suporte consecințe pentru nerespectarea acestora. Trebuie să ne asigurăm că avem modalități de a impune aplicarea, altfel uh, amendele trebuie să fie mari. Pentru că altfel am avea, prețul va trebui plătit mai târziu. Mulțumesc! Următoarea întrebare, Marita Ufscog. E... Bine ați venit, doamnă Hedegard. Summitul de la Copenhaga a înregistrat un eșec și dumneavoastră um, ați participat la acest eșec pentru că sunteți uh, una dintre persoanele care au avut uh, un rol foarte important de jucat acolo. Uh, am auzit că Statele Unite și China au încercat să facă eforturi în timp ce Uniunea Europeană n-a făcut mare lucru în uh, discuții. Ce aveți de gând să faceți pentru ca Uniunea Europeană să-și recâștige rolul de lider în domeniul schimbărilor climatice prin noi inițiative? De exemplu, veți propune că Uniunea Europeană uh, să-și sporească angajamentele în ceea ce privește emisiile de la 20 la 30%, reducerea emisiilor, bineînțeles. Mai întâi aș vrea să spun, după cum am spus deja, că da, într-adevăr, aș fi dorit și eu ca progresul să fie mult mai bun la Copenhaga, să fie, avut, să fie obținut mai mult. Dar trebuie să vă spun că avem toate economiile emergente care sunt coresponsabile, precum și Statele Unite. Și înainte de Copenhaga, având în vedere că am stabilit uh, acest termen acum trei ani, Brazilia, Africa de Sud, uh, China, India, Statele Unite, țări care nu au participat la, la acordul de la Kyoto, au făcut propuneri uh, pentru uh, obiective interne. Deci cred că am obținut rezultate la Copenhaga. Nu am obținut reducerea temperaturii cu, la 2 grade, după cum am spus în prezentare, mai sunt multe de făcut. Sunt de acord cu dumneavoastră. E foarte important ca Uniunea Europeană să aibă rol de lider. Subliniez doar uh, nevoia ca Uniunea Europeană să fie mai unită. Știu că e mai ușor de spus decât de făcut, dar trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat uh, în ultima vreme la Copenhaga, pentru că în această lume globalizată Uni- statele Uniunii Europene trebuie să fie mai unite dacă dorim să ne fie au- auzit glasul. Cred că într-un domeniu în care Uniunea Europeană ar fi putut avea un rol mai important de jucat, ar fi fost propuneri de finanța, propuneri financiare mai devreme. Foarte târziu am făcut uh, propuneri concrete din punct de vedere financiar uh, și dacă acest lucru s-ar fi făcut mai devreme, uh, Uh, impactul asupra țărilor în curs de dezvoltare ar fi fost uh, mai bun. Dacă ar fi înțeles că urma să le dăm, să primească niște bani înainte să-și pără de a-și părăsi capitalele, deci, eu aș dori ca obiectivul să fie de 30% reduceri de emisii cât mai repede, dar având în vedere ce s-a întâmplat în Copenhaga, eu consider că uh, trebuie să fim foarte atenți, să trecem de la 20% la 30% într-un mod, uh, în așa fel încât ceilalți să-și depășească promisiunile făcute până acum. Mm, Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră în legătură cu finanțarea și cât de importantă este aceasta. Am o întrebare în acest sens. Aveți un portofoliu relativ redus Mm, și va trebui să lucrați uh, foarte strâns cu alți comisari. Și având în vedere că nu sunt foarte multe fonduri disponibile pentru măsuri în favoarea climei, ce veți face pentru a obține aceste fonduri? Ați vorbit despre, arhitect, uh, despre agricultură la început. Veți încerca să obțineți uh, fonduri de la bugetul pentru agricultură? Cu toții știm că în ultima vreme um, nu am avut uh, bani uh, de aruncat pe fereastră nici în Uniunea Europeană, nici în statele membre, dar uh, și într-adevăr nu avem la dispoziție foarte multe fonduri. Când ne gândim la perspectivele financiare, cred că este crucial să coordonăm mai bine prioritățile noastre politice, obiectivele noastre pentru următoarea perioadă și prioritățile bugetare. Cred că am putea avea multe de câștigat uh, pentru a face agricultura să fie mai ecologică, de exemplu. Cred de asemenea că prin investițiile în noile tehnologii, făcând proiecte de, de demonstrație, proiecte pilot în domeniul agricol, acest sector s-ar putea moderniza și uh, um, acest lucru nu ar fi doar în interesul mediului, ci și ar uh, putea să dea un avantaj la exportul Uniunii Europene, pentru că întreaga lume se confruntă cu provocarea de a obține o agricultură mai uh, ecologică. Are cuvântul domnul Chris Davis. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că veți fi un uh, comisar foarte ferm pentru mediul. Am ascultat cu mult interes discuțiile anterioare, chiar dacă n-am fost întotdeauna de acord. Aici, când s-a anunțat că, ați, că sunteți propusă pentru acest post, și am considerat că este rolul perfect pentru dumneavoastră. Nu se pune însă problema. Din păcate, Uh, standardele Uniunii Europene au ieșuat la Copenhaga și ne punem acum întrebarea de ce mai avem nevoie să existe un comisar pentru uh, acțiuni în domeniul mediului care a eșuat la Copenhaga. Vă mulțumesc pentru această întrebare și prefer să răspund aici în fața dumneavoastră decât pe culoare. Practic, ceea ce cred eu este că puteți critica orice s-a întâmplat la Copenhaga, dar nu cred că este corect să îi criticați pe aceia care au petrecut ani încercând să mobilizeze lumea. E adevărat că n-am reușit să obținem exact ceea ce am fi dorit, eu sau dumneavoastră, la Copenhaga, dar așa cum spuneam la început, cine și-ar fi putut închipui numai acum câțiva ani că una dintre principalele priorități și pentru Uniunea Europeană să fie și pentru uh, economiile emergente și anume de a-și asuma răspuns, răspunderile în acest domeniu. Da, n-am reușit să obținem ceea ce ne propunem, însă economiile emergente trebuie să-și asume angajamentul de a întreprinde acțiuni, trebuie să fie monitorizate, trebuie să raporteze și la nivel național, dar și prin comunicare internațională. Și acum acceptă lucrul acesta, acceptă să facă lucrul acesta odată la doi ani. Așa cum spuneam, am și câștigat o serie întreagă de lucruri. Până la Copenhaga, termenul pe care l-am stabilit și ideea că dacă facem presiune asupra tuturor părților, atunci și ele trebuie să se pregătească înainte de a veni la Copenhaga, e bine, toată această strategie a dat rezultate. Până la urmă, dintr-un motiv sau altul, au fost câteva țări care din, au uh, hotărât că nu vor să obțină rezultatele pe care le așteptăm cu toții în ultima clipă. Nu putem însă să dăm uh, vina pe nimeni din Uniunea Europeană, nici pe cei din președinția suedeză și nici într-un caz nu este corect să dăm vina pe cei care s-au străduit cel mai mult să facă o schimbare fundamentală în uh, uh politica de mediu la nivel internațional, numai din cauza câtorva care n-au vrut să se atingă obiectivele așteptate. Vă mulțumesc! Spuneam că sunteți un fost ministru puternic, ferm. Însă mulți dintre noi doresc să avem un comisar puternic și cred că ar fi un exemplu bun pentru toți și ar putea să promoveze în colegiu toate aceste idei. Însă o bună parte din activitatea dumneavoastră va fi transectorială, atât în interiorul comisiei, cât și, desigur, în relațiile cu Consiliul. Și mă întreb, unde credeți că ar trebui să rezide echilibrul între fermitate și uh, încăpățânare? Nu știu dacă pot să găsesc o linie precisă de demarcație, pentru că uh, punctul de echilibru pentru unii nu este punctul de echilibru și pentru alții. Important însă este să lupți pentru ceea ce crezi că este corect. Da, uneori ai bătălii de purtat. Dar dacă nu vrei să uh, te bați, atunci nu intra în politică. Asta e părerea mea. Vorbim despre o schimbare radicală de paradigmă în modul în care noi ne propunem să ne creăm creșterea economică, să abordăm problemele care țin de societate, de locuri de muncă, de energie și așa mai departe, de relațiile dintre noi chiar. Dacă vrem să reformăm toate aceste lucruri, va, va trebui să ne batem și bătălia nu va fi ușoară. În comisie, ca și în guvern, părerea mea este că Trebuie să fii acolo, să-ți faci treaba, să colaborezi cu colegii tăi, este ceea ce îmi propun eu să fac. Însă cred că din ce în ce mai mult, în Europa, va trebui să conștientizăm faptul că dacă nu facem pași înainte în următorii cinci ani, dacă nu punem în aplicare uh, legislația, atunci rămânem în urmă și pierdem, nu numai din punctul de vedere al mediului, dar și din punctul de vedere al locurilor de muncă. Și cred că oamenii încep să-și dea seama de lucrul ăsta și în sectorul industrial. Așa că avem aliați. Satuhasi. Mulțumesc, domnul Satuhasi. Doamna Satuhasi. Doamna comisar desemnat, mi-a plăcut foarte mult declarația dumneavoastră. A spus că doriți ca Europa să fie regiunea cea mai ecologică din lume. Sunteți pregătită să fiți fermă și față de uh, cea mai poluatoare uh, modalitate de producere a energiei, și anume Uh, electricitatea pe, produsă pe baza cărbunelui, pentru că Europa nu este pregătită pentru transformările de care e nevoie. Se construiesc în continuare uh, centrale uh, utilizând carbonul. Cum vă veți asigura că se face acest transfer către o producere de energie uh, mai uh, ecologică și dacă sunteți pregătită să faceți o evaluare de impact cel puțin în următorul an? Înțeleg întrebarea dumneavoastră. Însă trebuie să ne reamintim că atunci când vorbim despre astfel de uh, centrale electrice, ele sunt parte din sistemul de comercializare a emisiilor. Așadar, se pot introduce standarde de performanță și în răspunsurile noastre mele scrise am spus că ar trebui să așteptăm și să vedem dacă această tehnologie funcționează într-adevăr înainte să spunem că uh, ar trebui să fie uh, inclusă în uh, uh, acest sistem sau nu. Deci n-ar trebui să ne pripim când facem lucrurile. Uh, dacă nu avem standarde de performanță, cum ni se va garanta că unele state nu vor extinde, nu vor prelungi pur și simplu durata de viață a celor vechi? În același timp, uh, ne gândim că se vor construi aproximativ 6, uh, poate, 6 astfel de centrale, 60 în următorii ani. Și unele dintre noile state membre nu vor primi certificate gratuit pentru acestea, așa cum primesc pentru cele vechi. Ar trebui să avem grijă atunci când elaborăm politica, astfel încât, la sfârșit, rezultatul să nu fie că statele membre sunt încurajate să-și păstreze centralele vechi, pentru că, în multe uh, cazuri, uh, noile tehnologii ar fi mult mai bine. Deci da, vă promit că vom, vom face acest lucru, trebuie să vedem dacă această tehnologie funcționează. Există o problemă uh, în ceea ce privește tehnologia de stocare și captare a carbonului. Problema este că dacă ai, de exemplu, trei centrale, dar care sunt uh, cu echipament mai vechi, ele vor emite cât patru centrale. Deci de aceea trebuie să acționăm în mod inteligent. Well, uh, I understand that you don't want to rush. But... Înțeleg că nu vreți să vă pripiți, dar sunt uh, dezamăgită că nu ne spuneți că sunteți pregătită să faceți măcar o evaluare de impact înainte de a face o diferențiere între standarde conform uh, vârstei uh, centralelor electrice. Dacă ezitați în acest sens. Uh, vorbiți uh, despre un obiectiv de reducere de 30%, dar dacă tărăgănați uh, intenția de a face această trecere, care sunt, cum intenționați să vă asigurați că putem să ajungem la această reducere fără a face niște um, șmecherii artificiale, uh, cum ar fi cumpărarea de păduri în țările terțe. Bine, eu n-am respins deloc ideea unui valori de impact, cred că este un instrument foarte bun, dar dacă, ne, dacă îmi spuneți veți face acest lucru, atunci răspunsul meu este că trebuie să ne gândim un pic înainte de a acționa, pentru că poate că există și unele dezavantaje pe care nu le vreau nici eu, nici dumneavoastră. Sigur că sunt de acord că într-o evaluare de impact se pot analiza uh, argumentele pro și contra, dar cred că aici este un, este un domeniu în care lucrurile nu sunt uh, alb, albe sau negre și de aceea cred că trebuie să ne gândim de două ori înainte să acționăm. Mulțumesc! Martin Calean are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Odată cu adoptarea pachetului privind schimbările climatice în decembrie 2008, Uniunea Europeană a plasat multe dintre ramurile um, care consumă multă energie din industrie um, într-o situație de dezavantaj competitiv în lume pentru a atinge un acord la Copenhaga dacă alte țări dezvoltate ar fi fost de acord cu măsuri similare. Cu toții sperăm în continuare că Statele Unite, China și India vor stabili și ele obiective obligatorii. Dar dacă nu, vor, nu o vor face, ce veți face? Uh, pentru ca dezavantajul pentru multe ramuri ale industriei europene să fie mai mic și cum să faceți ca și alte țări dezvoltate să suporte acest uh, dezavantaj relativ. Bineînțeles, amenințarea de scurgerea carbonului este evident, de aceea avem nevoie de echilibru. Dar nu trebuie să fim uh, prea echilibrați, prea precauți și până la urmă acest lucru să nu fie în interesul companiilor noastre. Pentru că, după cum am spus la început, consider că cu un acord internațional în domeniul climatului sau nu, China se dezvoltă foarte rapid. Anul trecut, China a fost uh, cel mai mare exportator uh, de energie solară. Anul acesta va fi cel mai mare exportator de energie din surse eoliene. Știu că urăsc reglementările. Și bineînțeles pot să spun, uh, e prea greu, nu putem să stabilim obiective atât de uh, ambițioase. Dar iată, lucrurile se schimbă în Statele Unite, în China, în India. Deci, consider că nu trebuie, din intenții prea bune, să ne supraprotejăm industria și să o protejăm atât de mult încât, până la urmă, să le sufocăm. Deci, Trebuie să evaluăm situația într-un mod cât mai obiectiv și să echilibrăm lucrurile uh, pentru a nu avea standarde uh, prea uh, indulgente pentru industrie, uh, pentru că acestea până, la, acestea până la urmă să nu mai fie competitivă. Uniunea Europeană trebuie orientată uh, în mod decisiv în direcția cea bună, chiar dacă uh, nu uh, fără a o împinge, pentru că trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în China și trebuie să ne protejăm uh, mediul. Uh, I'm not against it. Nu sunt împotriva orientării industriei în direcția cea bună, nu sunt nici împotriva unor măsuri ecologice și China, într-adevăr, produce tehnologie ecologice, dar având în vedere cantitățile imense um, de uh, cărbune pe care le folosim în termocentrale, de ce nu ar fi mai bine uh, să transferăm uh, industria cu consumare uh, de uh, energie din uh, Uniunea Europeană înspre China și așa mai departe. Putem încuraja un, tehnologiile ecologice, dar fără obiective obligatorii pentru China, India și altele, atunci aceste țări vor face și una și alta. Vor și produce tehnologie ecologică, dar vor avea și tehnologii, industrii cu consumare de energie. Alpin. Sunt de acord cu dumneavoastră. De aceea, de ani de zile, încerc să conving China și alte economii majore din lume să fie de acord cu um, acest uh, regim în favoarea luptei împotriva schimbărilor climatice. Tocmai din cauza considerentelor pe care le-ați menționat. Bineînțeles, nu le putem permite să polueze gratis doar pentru că sunt economie emergentă. Și de aceea cred că conferința de la Copenhaga a fost folositoare și următoarea provocare este ce se va întâmpla pe 1 februarie. Va, își va internaționaliza China obiectivul său uh, național. Acest lucru ar fi foarte important pentru avansarea negocierilor în domeniul climatului și pentru a include China într-o zi, într-un viitor uh, regim internațional de schimb de cote, care ar fi și în interesul industriei noastre. Mulțumesc, doamna Liotar, are cuvântul. Ja, dank u wel en uh, welkom, mevrouw Um... Mulțumesc și bun venit, doamne Hedegor. Una dintre principalele mijloace, unul dintre principalele mijloace de combatere a schimbărilor climatice este acela de a utiliza un mix energetic ecologic. Spuneați că energiile, că industriile durabile, că abordările durabile trebuie să facă parte din acest mix. Or, punctul de vedere al comisiei este... Uh, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la punctul de vedere al comisiei. Punctul de vedere al comisiei este acela că nu are un punct de vedere cumva? Și ce părere aveți personal despre energia nucleară și despre caracterul său durabil? De multă vreme, în Uniunea Europeană s-a spus că mixul energetic trebuie să revină statelor membre în decizie. Eu fac parte dintr-o țară care a hotărât în Parlament că nu vom avea energie nucleară, ci că vom încerca să promovăm eficiența energetică și energiile regenerabile și așa mai de, din surse regenerabile și așa mai departe. Asta se întâmplă în țara din care vin eu. Dar e o realitate, energia nucleară există și va continua să existe și în mulți ani de acum înainte. Asta este, e o realitate și sunt conștientă de acest lucru, de aceea trebuie să fim extrem de prudenți uh, privind aspectele de securitate și tocmai de aceea Există instituții care uh, fac cercetări în acest domeniu și dezvoltare, de aceea este foarte important să ne asigurăm că reactoarele nucleare și centralele nucleare care există sunt cât mai sigure, să fie cât mai sigure cu putință. În lumea mea, însă, energia nucleară nu este o resursă regenerabilă. Um, ja, buiten deze duurzame energiemix zijn er natuurlijk nog een heleboel andere... Pe lângă acest uh, mix energetic durabil, mai există și alte acțiuni care pot fi întreprinse pentru combaterea încălzirii climei. Și aș dori să știu dacă vă propuneți să luați măsuri suplimentare pentru combaterea emisiilor de metan, care reprezintă un gaz cu efect de seră extrem de important. Veți aborda această problemă? Și, de asemenea, Aș vrea să vă întreb dacă veți promova alegeri alimentare, să spunem, în ceea ce privește, ținând seama de consumul de dioxid de carbon uh, uh, care, stau la, care stă la baza producției acestei uh, uh alimentații. Uh, Bine, de la energia atomică și până la metan și alegeri alimentară e o distanță cam mare, dar totuși am să permit această întrebare. Substanța la care vă referați este una dintre cele mai uh, toxice substanțe. Problema însă a alimentației. Cred că e foarte bine să arăți oamenilor că e mult mai logic și din punctul de vedere al Uh, combaterii încălzării, încălzirii climatice, să cumperi produse, produse local. Însă, într-o lume globalizată, cred că aceste lucruri trebuie reglementate la nivel politic. Oamenii trebuie să poată alege, însă noi trebuie să avem grijă să includem emisiile provenind din uh, transportul aviatic, transportul maritic și așa mai, maritim și așa mai departe, să punem prețurile adecvate dacă se dorește importul de alimente de departe, pentru ca să existe un avantaj uh, comparativ pentru produsele uh, care au fost uh, produse local. Mulțumesc. Întrebarea următoare, Ana Rosma. Mulțumesc, aici sunt. Dragă Connie Hedegaard, vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru informările excelente pe care ni le-ai oferit în, uh, reuni- în timpul reuniunii de la Copenhaga. 120 de șefi de stat și de guvern să se adune, să se discute același subiect într-un singur loc nu este deloc un eșec, este un moment istoric. Aș dori să vorbim puțin despre gazoductul Nord Stream. Știți că organizațiile de mediu din Estonia uh, au uh, acuzat în justiție Germania, Suedia și Finlanda pentru că acest proiect nu respectă cerințele de mediu, ceea ce înseamnă că în Europa am devenit din nou dependenți, asub, dependenți de o uh, sursă rusească. În ceea ce privește irosirea resurselor cauzată de termocentralele vechi din Europa. Care este situația ta? Mulțumesc. În primul rând, sunt pe deplin conștientă de faptul că ONG-urile sunt foarte îngrijorate în ceea ce privește unele uh, aspecte legate de gazoductul Nord Stream. De aceea este foarte important ca să se facă evaluări ale impactului la nivel național și să existe un plan uh, foarte bine structurat în privința mediului. Cunosc foarte bine acest aspect din contextul danez. Dacă privim uh, convenția cu privire la legea mării, Acolo se spune că dacă un astfel de gazoduc trece printr-o zonă maritimă, ea trebuie să primească, uh, proiectul trebuie să primească o aprobare și trebuie să îndeplinească niște cerințe. În ceea ce privește partea care trece prin Danemarca, pe teritoriul Danemarcei, ea va trebui să îndeplinească anumite cerințe, s-au făcut deja anumite analize și trebuie să avem o abordare globală și sigur că nu vom da unde verde proiectului decât dacă respectă standardele și cerințele de mediu. Există însă și o dimensiune politică a acestei probleme. Ați vorbit despre faptul că am devenit dependenți de încă un gazoduct care ne aduce uh, resurse din Rusia. Poate că da, uh, vom deveni mai dependenți de gazul rusesc în Europa, pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie de asemenea să vedem de ce avem nevoie de acest gazoduct. Cred că e mai bine să avem mai multe gazoducte decât unul singur sau foarte puține și de aceea uh, a existat cerința din partea Europei de a avea mai multe astfel de conducte. Pentru că avem dreptul de a construi, uh, de a avea astfel de proiecte conform cu legea maritimă, dacă acestea respectă cerințele de mediu. Mulțumesc. întrebarea întrebare suplimentară, foarte pe scurt, aș dori să vă informez că se vede că uh, s-a aflat și că există foarte multe bombe nedetonate pe fundul mării, pe fundul uh, mării și problema este că sunt niște reziduri chimice acolo, nimeni nu știe ce se va întâmpla cu ele, dacă cumva se ajunge la vreun contact uh, cu aceste bombe, când se fac, când se lucrează la gazoduct, uh, pot să apară probleme foarte mari. Și, de asemenea, uh, aș dori un răspuns pentru uh, termocentralele uh, vechi. Da, problema este că am fost puțin copleșită de numărul de întrebări. În prima problemă a bombelor nedetonate, um, a existat această problemă, într-adevăr, și atunci, uh, când a apărut această problemă, am schimbat ruta lucrărilor pentru a evita uh, această zonă unde existau bombele respective. Știu că există deocamdată analize în curs și autoritățile suedeze și finlandeze își vor face foarte bine treaba, sunt sigură. Este foarte clar, suntem conștienți că Uniunea Europeană uh, va privi întregul uh, proiect și va da undă verde numai dacă toate verigile din lanț sunt uh, respectă uh, cerințele de mediu. Doamna Rosbach, aș fi așteptat o altă întrebare. Uh, nu își pune nimeni întrebarea aici dacă există într-adevăr schimbări climatice, dacă nu cumva ea este o conspirație a unor forțe oculte uh, Așadar, cei care resping schimbările climatice nu sunt aici, așadar a căzut această întrebare. Trecem acum la cea de-a doua rundă de întrebări. Karl-Heinz Florenz are cuvântul. Da, este poate o problemă că uh, oponenții nu sunt aici pentru că nu putem discuta cu ei. Um, aș dori să îl apăr puțin pe colegul nostru liberal Chris Davis, pentru că el a putut fi la uh, Copenhaga doar în prima săptămână, când au fost to- uh, toți uh, uh, colegii uh, um, comuniști, să le spunem așa. Într-adevăr, um, chinezii au fost acolo și a fost o adevărată dictatură. A fost chiar dramatic în prima săptămână. Doamnă ministru, aș dori să știu mai multe despre filozofia dumneavoastră. Am impresia că în Europa, în ultimii 10 ani, avem uh, o uh, politică uh, de uh, pedepse, practic, în uh, uh schimbările climatice, pentru a combate schimbările climatice cum am putea ca schimbările climatice și politica în domeniul lor să nu mai fie o problemă, ci să devină o șansă? Pentru că cred că înțelegerea semantică este greșită aici. Trebuie să ne gândim la modalitățile de export, la, uh, la materii prime, uh, la viața copiilor noștri. Aceste, despre aceste lucruri aș dori să aflu mai multe de la dumneavoastră. Mulțumesc! Nu știu dacă am avut într-adevăr o politică punitivă și cred că vor exista în continuare uh, reguli pe care va trebui să le impunem. Sunt sigură că e așa. Dar cred că ce e important este să încercăm să extindem politicile climatice. Am încercat să spun acest lucru în introducere, când am spus că aceasta este și o agendă de creare de locuri de muncă. Este un lucru bun pentru noi dacă generațiile viitoare vor avea un aer curat, ape curate. Sunt foarte multe beneficii implicate de politica în domeniul climei. În viitor, cred că vom vedea că resursele scad, resursele devin din ce în ce uh, mai uh, puține și sigur că trebuie să utilizăm mai puține resurse, mai puțină energie. Avem raportul Agenției Internaționale a Energiei care ne-a arătat care sunt perspectivele privind prețul petrolului în următorii ani. Există o singură tendință pe termen lung și anume va, prețul petrolului va crește uh, până la un nivel exorbitant. Așadar, de aceea trebuie să ne focalizăm mult mai mult asupra acestor probleme. Am văzut mobilizarea uh, de la Copenhaga și cred că uh, ar trebui ca agenda climatică să devină una mai, uh, mai plăcută pentru oameni, ca oamenii să vadă efectele pozitive, aspectele pozitive. Sigur că noi avem o tradiție a conservatorilor, dar cred că e foarte important să nu ajungem uh, într-o societate în care să spunem nu poți face asta, nu trebuie să faci asta, nu ai libertate de alegere în acest domeniu. Dar pentru ca să nu ajungem așa, trebuie să acționăm mai rapid și nu mai târziu, pentru că cu cât ezităm mai mult, cu atât riscăm să ajungem la niște instrumente uh, pe care nici eu și nici dumneavoastră nu am vrea să le folosim. Mulțumesc, nu am nicio întrebare suplimentară. Bine, deci totul a fost foarte clar, suntem mulțumiți. Următoare întrebare o va pune Dan Jorgensen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a vă ura bun venit uh, aici, doamnă Connie Hedegaard, și sper că vom coopera foarte bine dacă sunteți confirmată în funcție. Dacă ne gândim uh, la potențialul dinainte de summitul de la Copenhaga, de, la ambițiile care au fost anunțate, rezultatul a fost un adevărat fiasco. Uh, și acest lucru a, și ați uh, recunoscut parțial acest lucru când ați spus rezultatul ar fi putut să fie mai bun. Dar dacă doriți să avem încredere pentru ca Uniunea Europeană să aibă rol de lider în acest uh, domeniu, trebuie să învățăm din greșeli și să ne facem și autocritica. Cele două, care au fost cele două uh, Uh, greșeli cele mai mari făcute de președinția daneză înainte de Copenhaga? <laughs> Uh, schimb de experiențe transfrontalier, domnule uh, Jorgensen? Dacă nu am fi definite, definite uh, ambiții, obiective înainte de Copenhaga, dacă am fi lăsat procesul uh, să trăgâneze frumos fără să fi stabilit un termen, cred, și poate ați putea fi de acord cu mine, domnule Jackson, că lucrurile ar fi putut să stea mult mai prost. De exemplu, cred că ne gândim la situația cu Groenlanda. În iunie, septembrie și octombrie ne-am întâlnit de trei ori și ne-am mai întâlnit o dată și în noiembrie. Și toate punctele de acord de la Copenhaga sunt și ele acolo. Danemarca a jucat rol de lider. Dacă unele lucruri am fi putut să le facem altfel, cu siguranță, da, dar nu cred că rezultatul ar fi putut să fie uh, schimbat în mod decisiv. Cu siguranță ne putem întreba dacă am fi făcut uh, asta și asta, ce s-ar fi întâmplat. Dar eu cred că, indiferent de ce am fi făcut altfel, unele țări și-au schimbat strategia pe parcurs și până la urmă au hotărât că nu doresc uh, să se implice, să se angajeze. Nu pot să intru în detalii acum, dar așa cred eu că au stat lucrurile. Și dacă nu am fi fost fermi atât cât am fost, poate unele țări ar fi putut avea o abordare și mai diferită. Știți, domnule Iurgsen, aș, aș fi gata să vă fac uh, cinste cu o șampanie dacă credeți că altă președinție uh, ar fi putut face mai mult dacă ar fi putut face mai multe vizite și mai multe eforturi să participe la dialog, v-aș face oricând cinste cu o șampanie. Da, aș accepta-o cu plăcere, această șampanie, dar, în fine, Puteți să dați un exemplu de o greșeală pe care ați făcut-o? V-am cerut trei mai devreme, acum vă gândesc, vă cer numai una. Ce greșeală a făcut nu doar președinția daneză, ci Uniunea Europeană în general? Ați spus că faptul că Uniunea Europeană nu a vorbit cu singur glas a fost o problemă. Dar ce ați fi putut să faceți? Ați fi putut să i puneți botniță lui domnul Sarkozy? Ce faceți uh, cu ce, sau uh, ce puteți face în legătură cu cei care fac declarații legate de climă la nivel internațional? În legătură cu ultima observație, sincer nu cred. Dacă Problema fundamentală în Uniunea Europeană nu este că fiecare trebuie să fi spus altceva. Problema este că într-o sală de ședință unde avem președintele Statelor Unite, reprezentantul Chinei și al Indei la aceeași masă, trebuie să ne gândim că chiar dacă mulți europeni sunt în sală, avantajul nostru va fi unul doar dacă noi suntem foarte uniți am fi fost poate într-o, fi putut fi poate într-o poziție mai bună să facem acest lucru dacă am fi fost mai uniți. Dar, uh, indiferent cine ar fi fost acela care ar fi exprimat această voce unică, cred că trebuie să ne gândim foarte bine cum putem să o facem, altfel riscăm să ne pierdem rolul de lider în lume pe această temă. Dacă nu se aude vocea Uniunii Europene în situații atât de dificile. Eh, o botniță pentru Sarkozy, da, asta este într-adevăr eh, o misiune imposibilă. Nu știu dacă uh, colega Hedegaard va reuși să facă acest lucru. Domnul Schilakakis. Doamna comisar, aș dori să știu dacă doriți să introduceți impact de Uh, evaluare pentru evaluarele de impact pentru toate uh, actele normative. De asemenea, doriți să uh, se introducă o procedură care să verifice um, caracterul ecologic al fiecărei acte, act, al fiecărui act legislativ? Vă gândiți să introduceți practici, cele mai bune practici ecologice în regulile de achiziții publice la nivel european? Aveți în vedere și strategiile externe uh, ale Uniunii Europene? Și, în fine, o ultimă întrebare. Subvențiile de stat pentru um, cărbune vor fi revizuite în timpul mandatului dumneavoastră. Doriți să inițiați măsuri privind clima și în acest domeniu? Practic, ar fi foarte greu să vă dau toate aceste răspunsuri pentru 5 ani în 2 minute. minute. Dar problema care ține de evaluările de impact va fi importantă, poate nu în toate domeniile, acolo unde nu e necesar, nu e cazul. Însă trebuie să ne asigurăm că acele elemente pentru care Uniunea Europeană plătește din diferitele sale fonduri trebuie să fie în conformitate cu, uh, să respecte clima. Ar fi o prostie să finanțezi un proiect uh, rutier care va fi acolo pentru multe decenii, dacă de la bun început nu ai verificat că acesta este un proiect ecologic și ai cheltuit banii contribuabililor pe el. Genul acesta de lucruri trebuie corectate. Aș dori să fac un pachet uh, de transport și climă împreună cu colegul meu, de, comisarul pentru transporturi. În diferite domenii am putea să facem astfel de lucruri. Să facem bilanț de sănătate mm, și pentru emisiile de dioxid de carbon de la autovehicule. Uh, și aici am putea să facem astfel de, să luăm astfel de măsuri. Apoi v-ați referit la achizițiile publice. Cred că ar fi mult mai bine să se utilizeze achiziții publice verzi sunt atât de multe domenii în care sectorul public din Uniunea Europeană ar putea să ajute uh, îndreptarea pieței în direcția cea bună și posibilitățile acestea nu le folosim într-o măsură suficientă. Acum, apropo de strategie, strategia externă, e o problemă foarte importantă și am discutat cu domnul Potocnic. Este aproape jenant faptul că n-am reușit să obținem o poziție uh, europeană în ceea ce privește domeniul forestier. forestier. Aici ar, avem multe de recuperat. To come back on the only question that you didn't answer. Singura întrebare la care nu ați răspuns Uh, o să o reiau acum. E foarte bine că v-ați referit la subvențiile pentru carburanți. Folos folosim pentru subvențiile pe carburanți fosili milioane și milioane de euro ca subvenții. Ceea ce este absolut inacceptabil. Nu avem o politică autentică în acest domeniu. Din cauza propriilor noastre subvenții pentru aceste, uh, acest tip de combustibil. Or, asta intră în uh, competența mandatului dumneavoastră. Nu cred că trebuie să subvenționăm combustibilii, dar mintea asta se regăsea și în uh, declarația de la G8 nici la nivelul Uniunii Europene și, de-al nici la nivel global, combustibilii nu ar trebui să fie subvenționat, subvenționați. Știu că va dura ceva până când și alte uh, țări, uh, uh, economiile emergente și noi vom fi de, mai puțin dependenți de uh, combustibilii fosili. Dar în orice caz nu este o politică uh, corectă aceea de a uh, subvenționa acest tip de combustibil. Mulțumesc. Trecem acum la o întrebare venind de la Comisia de Industrie. Colegul Herbert Royal a fost foarte șmecher și a făcut din... Uh, mai multe întrebări lungi, mai puține întrebări scurte. Așadar, mai mulți colegi au posibilitatea de a adresa întrebări, ceea ce este important pentru că politica climatică are multe de a face cu politica industrială, dacă nu cumva este politica industrială. Domnul Ben Benson va adresa prima întrebare. Bine ați venit la Bruxelles! Dumneavoastră ați avut o activitate excelentă ca ministru al mediului în Danemarca și apoi ca ministru pentru energie și climă, primul astfel de ministru din lume. Chiar dumneavoastră ați menționat că nu am avut un acord care să aibă niște obiective clare um, obligatorii la Copenhaga, dar asta nu înseamnă că lumea se oprește. China și alte țări uh, investesc masiv în noi tehnologii energetice. Uh, și ceea ce trebuie să facem noi în Europa este să dezvoltăm uh, energii uh, durabile mai mult, să creăm mai multe locuri de muncă ecologice, astfel încât să putem să concurăm cu competitorii noștri. Uh, nu dorim să se plătească bani pe aceste lucruri doar în afara Europei. Așadar, trebuie să vedem de ce companiile noastre, industria noastră nu creează astfel de noi locuri de muncă verzi? Cum veți aborda provocarea implicită de aici în ceea ce privește energia, cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii? Mulțumesc! Mulțumesc! Sigur că uh, ne vom concentra asupra cercetării. Când vorbim despre plus valoare, cooperând ca 27 de actori și nu fiecare pe cont propriu, trebuie să ne uităm, de exemplu, la planul de redresare economică, ceea ce înseamnă că trebuie să analizăm și partea legată de energie. Se, se întreprind acțiuni uh, deja, dar trebuie să găsim și alte domenii în care să vedem cum putem să progresăm dacă investim mai mult în cercetare, în uh, proiecte pilot. Știm că aceasta este o provocare imensă. Uh, între momentul în care ai o idee grozavă și momentul în care apare produsul pe piață, există acolo niște găuri negre care trebuie să fie evitate. Trebuie să jucăm un rol mai important aici. Aceasta este o parte uh, amonezii. Și dacă ne uităm pe cât de mult investesc uh, China, Singapore și alte țări ale lumii în cercetare, ne dăm seama că aici am avea cele mai multe beneficii din sinergiile create de cooperarea cu aceste țări. Cred că ar trebui să nu ne mai focalizăm doar asupra marilor companii pentru că de foarte multe ori și IMM-urile din economiile noastre, din industrie, împreună joacă un rol foarte important. Deci trebuie să implicăm, uh, să le implicăm și pe ele într-o măsură mult mai mare, să ne dăm seama cum putem să uh, implicăm companii care au de la 30 la 50 de angajați, de exemplu să avem puțin mai multă inspirație în uh, acest proces, să privim care sunt bunele practici pentru ca să trebuiască să reinventăm Uh, roata și să începem de la zero de fiecare dată. Mulțumesc! Mulțumesc întrebarea următoare, Brita Thompson. Eh, Mulțumesc! Connie și eu doresc să-ți urez bun venit uh, la Bruxelles. Pentru a reveni la problema centralelor nucleare. În stabilirea de obiective obligatorii de reducere ale emisiilor de dioxid de carbon, aceste obiective 2020, anumiți uh, deputați spuneau că energia verde și generarea de electricitate vor fi foarte importante pentru că așa se pot reduce emisiile de dioxid de carbon. Având în vedere că săptămâna aceasta avem audierile, Comisarul pentru Cercetare și cel pentru Industrie au spus ambii că putem reduce emisiile de dioxid de carbon și că trebuie să investim mai multe în aceste reduceri, ținând cont de modul în care um, producem energia. Va, își va exprima Uniunea Europeană un veto împotriva energiei atomice? Veți uh, sunteți împotriva cercetării în domeniul energiei nucleare? Eu uh, nu voi, uh, nu voi impune dreptul de veto împotriva energiei nucleare. Am spus doar că în Danemarca, țara mea, am hotărât că nu dorim energie nucleară. Am uh, făcut o alegere fundamentală în alt sens, dar am spus că energia nucleară este o realitate în lume și trebuie să ne asigurăm că centralele acestea nucleare răspund standardelor de securitate și că se pun în funcție reactoare de uh, generație recentă care nu uh, creează atât de multe deșeuri nucleare. trebuie să recunoaștem că energia nucleară există, chiar la noi, în Uniunea Europeană. Și când e vorba de cercetarea în acest domeniu, voi fi foarte atentă, pentru că e scumpă, costă foarte mult și nu doresc să se consacre mai multe fonduri aceste energii decât energiilor regenerabile. Nu aș dori să se investească mult prea mult în energia nucleară și uh, mai puțin în alte energii. Cred că fondurile trebuie împărțite altfel. Cred că poziția noastră în domeniul regiunilor regenerabile trebuie avantajată și de aceea trebuie să investim mai multe fonduri în acestea. Ivo Mulțumesc, Ivo Belet. Dag, mevrouw Heergaard, ik zit hier. Ja. Uh, hi. Um, good morning. Um, I would like to ask... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă, aș dori să mă refer la uh, rețeaua energetică. Întrebarea mea la acest lucru se referă. Și am să mă refer la un proiect foarte important la care participă Danemarca, Belgia, Regatul Unit și alte șase țări. Este un proiect de zeci de miliarde de euro și întrebarea mea concretă este următoarea. Cum veți sprijini concret, că bănuiesc că îl veți sprijini acest uh, proiect? Vă propuneți să aveți în vedere și alte instrumente financiare și cum îl veți uh, apăra în Colegiul Comisarilor? De asemenea, ce părere aveți despre ideea ca cetățenii europeni, adică noi toți, să fim direct implicați în participarea chiar din punct de vedere financiar la acest proiect, uh, beneficiind de asemenea de o parte din dividende la uh, finalul acestuia. Cred că acest proiect de rețea energetică este unul dintre cele mai... Cu cât mai eficientă este rețeaua energetică, cu atât mai bine. Pentru că în felul acesta, resursele noastre de energie vor fi din ce în ce mai eficiente m-am implicat într-o oarecare măsură în flexibilizarea sistemelor noastre energetice și cred că e foarte important să dispunem de astfel de uh, sisteme flexibile. În ce privește însă finanțarea și detaliile acestui proiect, încă nu le cunosc foarte bine. Cred că de asta se va ocupa domnul comisar pentru energie. Deci eu personal nu sunt uh, extrem de implicat în acest uh, dosar și nu pot să vă dau un uh, răspuns mai amănunțit. Mulțumesc. Trecem la a treia rundă de întrebări. Prima întrebare îi revine domnul Iolanta Hibner. Mulțumesc. Doamnă comisar desemnat. În timpul summitului recent la Copenhaga, în pofida eforturilor depuse de Uniunea Europeană pentru pregătirea acestui summit, nu s-au uh, adoptat niciun fel de obiective clare cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Uh, probabil datorită sau din cauza uh, maj- oponenților majori, India și China. Oare ar trebui Uniunea Europeană să își păstreze uh, politica actuală, poziția politică actuală în negocierile internaționale sau ar trebui să devină mai flexibilă față de aceste țări? A doua întrebare. Ce credeți despre scurgerile de informații cu privire la falsificarea cifrelor legate de schimbările climatice și efectele gazelor cu efect de seră. Ultimul punct uh, despre acest așa numit Climate Gate. Știu că domnul Peciuri a promis la Copenhaga că va analiza acest, această chestiune, dar pentru mine acest lucru nu schimbă nimic. Pot să se scurgă informații pe aici, pe acolo, dar vorbim de mai multe sute de cercetători care știu foarte clar care este situația, care ne oferă uh, consultanță în acest domeniu și eu nu cred că acest lucru se va schimba pentru că uh, s-a scurs către presă uh, o, uh, un schimb de mail-uri nu cred că ar trebui să fim prea negativi uh, în privința a ceea ce s-a întâmplat la Copenhaga cu marile economii. Eu văd lucrurile un pic diferit. Cu câteva săptămâni înainte de Copenhaga, Brazil și-a stabilit un obiectiv în Parlament, la nivel intern, că dată fiind creșterea lor în, în următorii ani, vor reduce între 35 și 38% aceste reduceri de emisii, ceea ce este impresionant, dată fiind economia Braziliei, este o chestiune, uh, o reducere foarte serioasă și China și-a luat astfel de angajamente, undeva pe la 40-45%, pentru ca o țară cu o economie atât de mare uh, să, să își schimbe planurile pe termen lung și să uh, se angajeze să facă niște reduceri, acest lucru ne arată că ei au început să ia în serios Uh, problemele climatice. E adevărat, nu s-a semnat un acord cu obiective clare, dar actorii de la Copenhaga s-au angajat că vor întreprinde acțiuni în domeniul climei și că, le vor, că vor face acest lucru în momentul în care se întorc acasă. Deci, uh, Statele Unite, Brazilia, China, Africa de Sud, uh, statele emergente și uh, SUA nu aveau înainte niciun fel de, nu-și asumau niciun fel de obligații, acum au spus această problemă trebuie rezolvată global, suntem cu toții responsabili. Mulțumesc. O întrebare suplimentară scurtă despre care ați vorbit deja puțin. Aveți cumva o reuniune ca să discutați uh, această scurgere de informații din partea uh, științei pentru a clarifica aceste lucruri? Aveți planificată uh, o astfel de întâlnire? După cum am spus, e o chestiune de care vor trebui să se ocupe cercetătorii vizați. Noi, ca și politicieni, avem de ales aici. Putem să decidem, vrem să uh, ascultăm vocile care ne spun că dacă ezităm, avem uh, un risc uh, ne asumăm un risc foarte, foarte mare față de generațiile viitoare și nu putem să neglijăm aceste voci. Sau putem să spunem, acum 20-30 de ani, oameni de știință ne spuneau altceva. Ce ar fi fost cel mai rău lucru care s-ar fi întâmplat dacă am fi abordat atunci problema. Am fi, dacă am fi avut mai multe, am fi dezvoltat mai multe tehnologii ecologice, dacă uh, ne-am fi redus importurile de combustibil fosil, chiar dacă ești sceptic în ceea ce privește schimbările climatice, nu credeți că ar fi fost o idee foarte bună și că am fi fost într-o poziție mult mai bună astăzi ca să ne gândim la viitor, când vom fi 9 miliarde de oameni care vor trebui să împartă resursele limitate. Ehm, Gilles Parniu, doamnă comisar desemnat, eh, Copenhaga, la Copenhaga s-a înregistrat un eșec și cei care vor avea cel mai scump preț de plătit până la urmă sunt tocmai cei care au avut de suferit cel mai mult de pe urma crizei economice sociale și cred că trebuie să creeze din nou un climat de încredere în perspectiva conferinței de la Mexico și în acest sens Uniunea Europeană într-adevăr trebuie să fie unită, după cum ați spus mai devreme, dar și propunând măsuri eh, financiare obligatorii și în această dimineață ați vorbit pentru prima dată de un rol de lider în cadrul Comisiei Europene în numele Uniunii. Ce propunere aveți pentru a permite recâștigarea acestei încrederi propunând, cum propun unii, o taxă la frontiera Uniunii Europene sau, cum propun alții, o taxă ecologică asupra produselor care vin din țările care nu respectă normele de mediu sau, o altă propunere, o taxă um, carbon asupra tranzacțiilor financiare. Ce doriți să favorizați? Well, I understand uh, Înțeleg de ce sunteți uh, îngrijorat. Am mobilizat opinia publică și nu am avut rezultatele cele mai bune. Cum putem menține interesul publicului? Cum putem să facem în așa fel încât oamenii să înțeleagă că e ceva important și că nu vor fi singurii care vor suporta consecințele? Aveți dreptate să subliniați și criza economică, dar, după părerea mea, Uniunea Europeană este cea care poate să aibă rol de lider pe drumul ieșirii din criza economică și dacă facem acest lucru în mod inteligent, putem crea din nou o parte din locurile de muncă pe care le-am pierdut în timpul crizei, investind, concentrându-ne pe aceste tehnologii. Cred că este posibil să-i facem pe cetățeni să înțeleagă că nu e vorba de o, un program uh, de distrugere a, criz, a creșterii economice sau a locurilor de muncă. Din potrivă, cred că poate să creeze uh, bogăție și locuri de muncă. În legătură cu taxa carbon. Eu cred că ar fi mai bine să încercăm să obținem acordul internațional care a fost prioritatea majoră a Uniunii de ani de zile la Mexico și și să nu ne mulțumim cu cel mai mic numitor comun, ca o taxă carbon și așa mai departe. Acum vedem că uh, Uh, Congresul american acceptă un uh, sistem de schimb de cote și Japonia va avea unul de la anul. Australia încearcă să obțină același lucru, precum și Noua Zeelandă. Eu cred că acesta este modul cel mai eficient de a face lucrurile și cred că de aceea și în Uniunea Europeană s-a preferat această soluție și nu alta, pentru că uh, din punct de vedere ecologic, aceste măsuri se dovedesc eficiente. Deci ar fi, nu ar fi momentul cel bun să spunem că dorim să revenim la mm, taxele um, pentru emisiile de carbon. Am putea reveni la ele mai târziu dacă vedem că nu obținem rezultate. Este evident că scurgerile de carbon uh, vor fi în centrul preocupărilor uh, când e vorba de crearea um, de locuri de muncă pe piața europeană. Dar, în ceea ce privește industria, în săptămânile și lunile următoare, știți, uh, uh, lucrătorii, uh, oamenii din câmpul muncii sunt foarte îngrijorați. Doamna Hedegaard nu a înțeles foarte bine interpretarea. Se repetă întrebarea. Ați precizat că scurgerile de carbon uh, vor fi o preocupare majoră în ceea ce privește piața muncii, dar putem da această încredere celor de pe piața muncii care după Copenhaga consideră că se află într-o situație injustă, că piața muncii îi pune într-o situație injustă. Cum putem să-i asigurăm că ceea ce se va obține nu va fi ceva împotriva lor. Yes. Um, I understand this concern over carbon leakage. Înțeleg această, această preocupare legată de scurgerile de carbon. Dar dacă acum devenim lași și ne temem prea mult, cred că vom avea un dezastru pe piața muncii pentru că concurența este atât de acerbă. Vă dau un exemplu prin a vă spune că dacă facem lucrurile inteligent, vom avea de câștigat. În Danemarca, în 2008, anul, ultimul an relativ normal dinaintea crizei, exporturile de bunuri uh, din domeniul uh, eficient energetic și a energiilor uh, regenerabile au crescut cu 19%. Deci, în țara mea, nu e foarte greu să-i convingem pe oameni dacă facem, că dacă facem lucrurile bine, vom câștiga locuri de muncă, vom avea venituri eh, mai mari din exporturi. Deci, iată, depinde cum ne orientăm activitatea. Mulțumesc, care acum cuvântul Sirta Pitikainen. You quite uh, rightly um, have pointed out that we need a Ați arătat că avem nevoie de o creștere ecologică și așa este. De asemenea, trebuie să ajutăm sectorul industrial să se schimbe și să devină foarte competitiv pe viitor. De-al nici nu mă tem de problema aceasta a scurgerilor de carbon, pentru că companiile nu se duc acolo unde există cea mai proastă legislație, cele mai proaste servicii, însă lucrul de care mă tem este de faptul că nu le vom ajuta să se schimbe la fel de repede și de profitabil pe cât ar trebui. Și dumneavoastră vă refereați mai devreme la acțiunile rapide în acest sens. Problema însă este cum. S-ar putea să existe riscul ca acum, când există această strategie pentru 2020, să se vorbească puțin cam prea mult de creșterea aceasta ecologică, însă să ne lipsească instrumentele necesare pentru a o realiza. Avem nevoie de o utilizare mai durabilă și eficientă a resurselor energetice. Și întrebarea mea este următoarea. Cum vă veți asigura ca toate aceste lucruri să devină realitate și ca toate aceste instrumente uh, să, fie, uh, să se bucure de subvenționarea necesară? Cred că ETS reprezintă un instrument foarte important pentru că el ne oferă posibilitatea de a arăta că uh, Uh, o energie eficientă uh, vine la un preț ridicat. Va trebui de aceea să îți regândești lanțul de producție. Cum poți utiliza altfel lucrurile mâine decât astăzi? Și reprezintă un reper pe care acum va trebui să-l stabilim. Sunt 50 de repere diferite care acoperă 80% din industrie. Cred că toate aceste lucruri ar trebui să fie văzute nu doar ca o povară, ci și ca o sursă de inspirație. Cum putem să ne inspirăm din aceia care, de la aceia care utilizează uh, în mod optim instrumentele de care dispun? Un lucru bun pentru industrie ar fi să ne concentrăm mult mai mult pe cercetare și dezvoltare, în special pe proiectele pilot. Am putea să facem mult mai multe lucruri în domeniul educației, de asemenea. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani uh, în Europa lumea spunea Iată, uh, noi ne vom ocupa de inovare, lasă că face China uh, munca de jos. Eu nu cred că așa stau lucrurile nici în prezent și cu siguranță mâine nu o să mai sta lucrurile așa. Trebuie să ne punem accentul pe inovare, pe spirit întreprinzător, pe stimulente date celor care inovează și trebuie să ne asigurăm de asemenea că nivelul de educație este îmbunătățit și în aceste domenii. Există lucruri pe care le putem face. Și, practic, ceea ce vreau să spun este că în Uniunea Europeană nu prea ne pricepem să facem schimb de practici bune. Acum câțiva ani în Danemarca erau companii care spuneau nu putem să vorbim de un singur uh, avantaj într-un singur, uh, de, de o singură fortăreață, ca să zic așa, într-un singur domeniu. Ne con concurăm unii cu alții, nu? Dar nu este așa. De ce să nu ne adunăm forțele și să nu ne batem între noi, să ne adunăm forțele pentru ca pe piața internațională să avem o voce mai puternică. Cred că de unii de la alții avem mult mai mult de învățat decât am făcut-o până în prezent și schimbul de bune practici ar fi un foarte bun exemplu în acest sens. Pe scurt. Da, concret acum. Sunteți dispusă să uh, susțineți extinderea designului la toate sursele și ce părere aveți despre instrumentele cum ar fi uh, cuantificarea emisiilor de carbon pentru uh, întreprinderi? Cred că directiva de resort este foarte importantă și poate că nu merge suficient de departe, așa cum ne-am fi așteptat. Și Mm, am tot, am tot așteptat să vedem câte categorii se parcurg, uh, cât de repede se înaintează. Se înaintează mai încet, dar important e că se înaintează. Nu sunt convinsă care sunt, nu știu exact care sunt limitele în prezent, dar cred că e un instrument foarte util și care uh, ne va, ajută, ne va ajuta și să colaborăm ca să ne stabilim standarde. De minte, stabilirea de standarde este un lucru foarte important. Să spunem mașinile electrice. Iată un exemplu. Da, există concurență, însă nu strică nimănui să ne coordonăm măcar un pic, să creăm standarde care să fie potrivite pentru toată lumea și în loc să, în loc să ne batem unii cu alții și să cheltuim energia uh, în felul acesta. Mulțumesc și acum prima întrebare din partea Comisiei pentru Transport, Vile Itele. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este legată de transporturile maritime. Fiecare decizie politică legată de transporturi are de-a face și cu transportul și s-a luat o decizie de reducere a uh, uh, emisiilor de sulf de la 0,5 la 0,1, ceea ce se aplică numai la Sara, la Marea Baltică și la Marea Nordului în Europa, ceea ce va denatura competiția, va denatura concurența în Europeană, ceea ce nu este corect. Cum credeți că am putea să combinăm aceste două politici, cea de mediu și cea de transport în Uniunea Europeană și ar trebui întârziată decizia în acest sens? Cum putem să uh, combinăm, să împăcăm aceste două chestiuni contrare? Da. Dacă IMO a decis acest lucru, foarte bine, sunt de acord. Uh, Organizația Maritimă Internațională cred că are dreptul să-și ia propriile decizii și noi trebuie să le acceptăm, pentru că regula, eh, legislația legată de transporturi maritime trebuie să vină într-adevăr de la uh, Organizația Internațională Maritimă. Am colaborat cu ei de mulți ani și am sperat că la Copenhaga vom include în acord și sectoarele uh, Eh, sectorul maritim, sectorul aviației n-am reușit acest lucru, dar sper să reușim la următoarele negocieri pentru că vreau să transmit foarte clar Organizației Maritime Internaționale că da, eh, sigur, eu doresc ca ei să decidă cu privire la cadrul legislativ pentru transporturile maritime, dar acest lucru înseamnă că trebuie să ia deciziile acum, nu să tot ezite. Cred că și pentru industria navală eh, se aplică ceea ce am spus mai devreme. Câteodată trebuie să, să forțezi un pic, să împingi un pic, uh, să forțezi lucrurile ca să stimulezi un uh, sector să se modernizeze. Multe uh, companii navale au început deja modernizarea pentru că au văzut că acest lucru are un sens foarte clar și din punct de vedere al mediului și din punct de vedere economic. Mulțumesc, am o întrebare suplimentară. În cazul Mării Baltice, Situația stă astfel. Rușii nu doresc să adere la decizia OMEI și ei domină, vor să domine transportul maritim în, pe Marea Baltică. Ceea ce sigur că e o problemă pentru noi. Care este părerea dumneavoastră? Cum uh, tratăm această problemă? Sunt de acord, aceasta este o provocare uh, um, indiferent de regulamentul de care vorbim pentru Marea Baltică. Eu întrevăd niște schimbări în poziția Rusiei, fie că e vorba despre această chestiune specifică, uh, nu, nu pot să vă spun exact, dar în ultimele luni am văzut că președintele Medvedev pare să uh, se alăture uh, agendei de mediu, pare să dorească să uh, întreprindă acțiune în acest sens și cred că și în dialogul dintre Uniunea Europeană și Rusia ar trebui să încercăm să explorăm mai mult această tendință și să vedem dacă avem rezultate. Mulțumesc! Trecem la a patra rundă de întrebări, care începe cu Crista Clas. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Edegard, eu sunt aici. Conferința de la Copenhaga nu a dus rezultatele pe care le așteptam um, avem niște obiective ambițioase în Europa și avem și acest, uh, această directivă cu privire la uh, comercializarea emisiilor. Aici se spune foarte clar că aceasta trebuie să fie adaptată la acorduri internaționale. Vedeți acum o necesitate uh, a adaptării directivei care ar fi lecțiile pe care trebuie să le învățăm uh, după eșecul de la Copenhaga cu privire la obiectivele noastre. Credeți că ar trebui uh, să se revizuiască directiva conform articolului 10b sau conform articolului 28 și dacă da, ce fel de elemente aveți în vizor? Și am vorbit și despre indicatori. Când avem uh, indicatori fixați um, pe baza unei performanțe medii, cum putem să ne asigurăm că um, instalațiile uh, eficiente primesc într-adevăr uh, toate certificatele gratuit, pentru că există aceste scurgeri. Nu cred că din cauza acordului de la Copenhaga va trebui să schimbăm directiva. Dar perspectivele sunt bune pentru sistemul de schimburi de cote de emisii pentru, pe, pentru viitor. Uh, pentru că mm, am observat că atât Parlamentul European cât și anumiți miniștri în ultimele luni, ultimul an, au avut contacte foarte apropiate cu uh, reprezentanții Congresului American și au discutat uh, cum s-ar putea face sistemul american. Deci cred că există perspective foarte bune de a face o punte dintre sistemul nostru, care a înregistrat un succes, pentru că toată lumea recunoaște că este un lucru de succes, deci să facem o punte spre sistemul american, de exemplu, pentru a reuși să găsim uh, un standard global pentru cotele de carbon și ca fiecare apoi să-și definească standardele de performanță. Nu cred că sistemul va fi rambursat 100%, dacă asta vreți să întrebați, nu cred. Cu siguranță, anumite lucruri uh, vor trebui să fie suportate în continuare de noi. Uh, Ich möchte noch ein bisschen überleiten. Die benchmarks kann man fest. Bine, indicatorii pot fi fixați, dar uh, ați vorbit uh, și despre faptul că ar trebui să și doriți să implicați și produsele agricole, produsele alimentare, va fi puțin dificil. Cum vă imaginați că veți putea face acest lucru? Um, plantele, pe de o parte, captează uh, CO2 și produc uh, oxigen. Uh, pe de altă parte, uh, producția de uh, uh, alimente, producția agricolă, este una care face parte din cultura noastră. Cum veți putea să, să măsurați, să aveți, să cuantificați cumva lucrurile? Este o chestiune foarte tehnică, modul de a măsura aceste lucruri, dar uh, s-au uh, dezvoltat sisteme foarte tehnice complicate de a măsura, de exemplu, emisiile din agricultură și în Danemarca avem ceea ce numim uh, planul de dezvoltare ecologică pentru agricultură. Ideea este că dacă avem un regulament în legătură cu uh, posibilitățile de a recolta iarna sau cum se pot fi folosite îngreșămintele mai eficient și așa mai departe. Deci, standarde de bune practici din punctul de vedere al uh, luptei împotriva schimbărilor climatice și de asemenea standarde pentru a păstra emisiile la sol, să zicem. Deci sunt tot felul de lucruri în legătură cu care trebuie să definim exact modul în care dorim să facem lucrurile în Uniunea Europeană. Deci sunt posibilități pe care puține state membre încă le-au exploatat. Mulțumesc. Acum, uh, doamna Linda McKevin. Doamnă comisar de semnat, vreau să mă refer și la ETS. În observațiile dumneavoastră introductive ați vorbit despre emisiile în creștere din sectorul transporturilor și v-ați referit în mod specific la sectorul transporturilor maritime. Există un angajament ca până în 2011 să existe legislație în domeniul maritim dacă nu se ajunge la un acord internațional și sper că veți respecta această prevedere din directivă. În uh, ceea ce privește uh, sectorul transportului rutier, care nu e prevăzut în cadrul ETS, se impune impozitarea la sursă în Australia, în unele state, noi am dori să se aibă în vedere și aceste sectoare. Dumneavoastră, ce părere aveți? Mai întâi, da, voi respecta angajamentul pentru 2011 în ce privește transportul maritim. De aceea și spuneam de la bun început foarte clar și de alminter și uh, OMI-ului spuneam că nu ne mai rămâne prea mult timp la dispoziție. Trebuie să vedem exact care sunt modalitățile prin care uh, se pot obține aceste rezultate. Uh, sectorul transporturilor maritime este prin excelență unul global și cred că ar fi mult mai bine ca omii să își facă treaba. Cum? Nu e treaba mea. Important este însă să se grăbească puțin, să își accelereze ritmul față de, cel din, uh, față de ritmul de până acum. Trebuie să existe de asemenea o bază mai largă pentru sistemul ETS. Și am auzit că s-a sugerat să se facă ceva în acest sens și din partea dumneavoastră. Mă întreb însă ce ar însemna asta din punctul de vedere al Uh, modul în care putem influența sectorul uh, să se îndrepte în direcția cea bună. Uh, cel puțin din experiența mea nu există o un sistem, politic a transporturilor la nivel național pentru că există una la nivel european. Trebuie să vedem care sunt acele țări care și-au adopt, și-au adaptat sistemul național, politicile naționale la ITS și care nu. În prezent, țările își fac planuri naționale, planurile naționale, sper că și la nivel, în ceea ce privește transporturilor. Cel puțin așa sper, pentru că dacă nu vom aborda chestiunea transportului într-un mod mai eficient, lucrurile nu vor sta bine la nivelul Uniunii Europene. ETS este o reducere a impunerilor pentru industrie. Toată lumea însă trebuie să depună eforturi pentru a reduce schimbările climatice și de aceea aș dori să vă întreb ceea ce l-am întrebat și pe domnul Potocnic. Ce anume veți face dumneavoastră în propriul dumneavoastră stil de viață, ce veți schimba în stilul nostru de viață pentru a reduce impactul schimbărilor climatice. Asta este întrebarea care mi s-a pus întotdeauna în calitate de ministru, acum și în calitate de comisar. Ca persoană particulară, facem și noi, fac și eu, ceea ce fac multe alte familii. Nu vrem să avem așa o contribuție istorică, ci ușor, ușor să uh, ne modificăm stilul de viață. Să cumperi o mașină nouă atunci când trebuie să o uh, înlocuiești pe cea veche printr-o mașină de categoria A. Sunt alegeri simple. Să îți uh, uh, izolezi mai bine casa. Noi ne-am pus, ne-am instalat niște ferestre eficiente energetic. Când cumpărăm uh, aparate electrocasnice, le luăm pe cele mai eficiente energetic. Nu e vorba de lucruri așa majore, de chirurgie pe creier, ci e vorba de chestiuni extrem de simple care arată că suntem conștienți de importanța combaterii schimbărilor climatice. Bun, cred că această întrebare va reveni în, ultimele, în următoarele câteva ore. Domnul Boguslav Sonic are cuvântul z tyłu. Je suis là. W Europie Środkowo-Wschodniej w wielu krajach ponad... În Europa Centrală și de Est, mai mult de 90% din energie se obține pe baza cărbunelui. Deci nu este posibil să faci schimbări peste noapte aici. Pentru că acest lucru ar fi o povară de nesuportat pentru cetățenii acestor țări și ar uh, elimina complet uh, industria. Așadar, există costuri pentru schimbările climatice. Sunteți de acord că ele ar trebui să fie distribuite în mod egal între țările Uniunii Europene și cum vă veți asigura că o astfel de distribuție echitabilă este garantată? Ce puteți să spuneți despre tehnologiile curate de carbon și când credeți că ar putea să fie introduse la nivel industrial? Nu cred că putem să avem un sistem în Europa în care să avem exact aceleași prețuri pentru toată lumea, dar cred că în pachetul privind clima și energia, noi, ca și Uniunea Europeană, am făcut într-adevăr ceva pentru a compensa Uh, pentru a oferi compensații noilor state membre, acelora dintre ele care sunt foarte dependente de cărbune, de exemplu, uh, acordarea de certificate de emisii gratuite pentru Uh, instalațiile de ardere existente pentru a încerca să reducem costurile, să egalizăm cumva costurile într-un mod echitabil. Da, cred că, sigur, cărbunele va continua să existe multă vreme. Așadar, o tehnologie curată a cărbunelui este mai bună decât una poluantă, dar chiar și o tehnologie a cărbunelui cu, redus, cu emisii reduse este una de care va trebui să scăpăm pe termen lung pentru că totuși poluează. Uh, dar sigur că pot există tehnologii extraordinare, dar totuși pe termen lung trebuie să ne gândim că avem nevoie de metode uh, ecologice de producere a, a tot a produselor de care avem nevoie. Și din perspectiva securității energiei pe viitor ar trebui să fim uh, cât mai independenți posibil de combustibilii fosili, aceasta trebuie să fie viziunea noastră. Mulțumesc dacă vă înțeleg uh, bine. Ați spus că pe viitor uh, căr- tehnologiile curate ale cărbunului vor trebui să fie și ele eliminate. Bine v-am înțeles. Nu, am spus că vom, va exista cărbune în lume foarte mult timp de acum înainte și sunt conștientă că va exista și în Europa mult timp de acum înainte. Ceea ce am spus este că în viziunea mea pe termen foarte lung, nu e un lucru pe care îl voi face în următorii 5 ani, dar pe termen lung aș dori să văd o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon, o societate în care să reușim să nu mai utilizăm combustibilii fosili. Credeți că este posibil? Poate că nu în timpul vieții dumneavoastră sau la, în timpul vieții mele, dar cred că pe viitor acest lucru este posibil și cred că avem nevoie de el. Mulțumesc. Este principiul numit speranță. Apoi, Clinton, Clinton Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte. Urez și eu bun venit uh, doamnei Hedegat și mă bucur că avem un comisar dedicat schimbărilor uh, climatice chiar dacă am fi dorit uh, ca președinția daneză să fie mai uh, incisivă la Copenhaga. Mai pun întrebarea în uh, limba greacă. Cum, între, cum veți garanta că ecosistemele naturale care sunt adevărate puțuri de carbon, vor putea fi protejate corect. Cum puteți asigura protecția solurilor, habitaturilor, pădurilor, oceanelor, apei? Cum puteți să le integrați într-o politică climatică necesară la nivel european și mondial? Uh, we already stressed that... Am uh, subliniat deja acest uh, lucru în legătură cu posibilitățile legate de puțurile de carbon și posibilitățile de cultivare a solurilor. Cred că ar trebui să avem uh, o poziție coordonată la nivel european în acest sens. Deocamdată nu avem. Avem chiar și perspective foarte diferite și uh, deci nu avem un program durabil. Nu știm uh, dacă permanența trebuie să fie un criteriu pentru politicile noastre în domeniul pădurilor, dar ce trebuie să ne coordonăm mai bine. Voi coopera cu colegul meu, domnul Potocnic, dacă sunt confirmată în funcție, tocmai pentru a vedea ce face cu habitatul, de exemplu. Avem uh, cadrul pentru apă. Este un instrument foarte bun uh, care poate să ajute și la politicile pentru natură, cât și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. În uh, cadrul uh, legislativ în ceea ce privește apa, fiecare stat membru trebuie să aibă un plan național în acest sens și trebuie să protejeze stolurile, habitaturile, nu trebuie să uite uh, zonele mlăștinoase și așa mai departe. Deci, iată, multe domenii în care Uniunea Europeană a inițiat în ultimii cinci ani directive foarte importante în timpul mandatului domnului Dimas, dar trebuie să ne asigurăm că acestea vor fi aplicate acum pentru a ne respecta obiectivele de durabilitate. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειμένου... Ce uh, veți face pentru a asigura protejarea pădurilor tropicale pentru ca acesta să nu devină un uh, mecanism de compensare a emisiilor, ci o măsură independentă foarte importantă în lupta împotriva schimbărilor climatice și credeți că măsurile de reducere a emisiilor nu ar trebui să se traducă în măsuri, uh, în, în obiective măsurabile la nivel european și dacă și cum credeți că voți obține rezultate? În legătură cu pădurile tropicale și cum ne putem uh, asigura că nu vor deveni mecanisme de compensare. Cred că avem nevoie de reguli foarte clare la nivel internațional, în cadrul unui acord internațional, pentru a nu lua, de exemplu, rezultatele de două ori în, uh, în calcul uh, sau deci trebuie să ne asigurăm că măsurile privind pădurile nu trebuie să fie considerate altceva decât uh, um, obligații de zi cu zi. Deci nu trebuie să fie considerate eforturi uh, de luptă împotriva schimbărilor climatice. Nu, pentru că oricum trebuie făcute aceste lucruri în ceea ce privește pădurile. Deci numai lucrurile făcute în plus pot să fie contate, pot să, pot să conteze, pot să fie luate în considerare când, e, când se contabilizează eforturile de luptă împotriva schimbărilor climatice. Sunt, uh, este un domeniu în care negocierile internaționale au progresat mult și cred că putem chiar să plătim uh, fermierii din uh, țările în curs de dezvoltare care își protejează pădurile în loc să le taie. Deci am putea să îi finanțăm pe aceștia și interesul nostru ar fi că pădurea ar fi protejată astfel. Sunt opțiuni care ar putea chiar să avantajeze cooperarea pentru dezvoltare între Nord și Sud. Mulțumesc. Acum are cuvântul Kathleen van Bremt. Dank u wel um, en uh, welkom mevrouw de minister. Um, ik... Mulțumesc. Aici sunt, doamnă ministru. Suntem convinși de competențele și angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Îndoielile noastre se leagă de faptul că poate va trebui să vă supuneți ritmului pe care îl impun alți comisari, în special cel care se ocupă de energie. Iar răspunsurile dumneavoastră mă tem că ne confirmă aceste îndoieli și mă refer acum în mod special la răspunsul dumneavoastră dat doamnei Thomson în ce privește energia nucleară. Rezerva dumneavoastră față de energia nucleară Uh, aș dori să vă întreb uh, dacă vă veți juca rolul de coordonator în anumite sectoare energetice, dacă sunteți gata să vă exprimați ferm rezerva față de energia nucleară și combustibilii fosili, aș dori, aș dori un uh, răspuns ferm. Da, eu cred că important este să ne îndreptăm într-o direcție care să fie benefică pentru climă. Și cred că am spus destul de clar faptul că eu nu vreau subvenții pentru combustibilii fosili nici în Europa și nici nicăieri în restul lumii. Dacă te afli în Indonezia și sunt foarte mulți oameni săraci acolo, e vorba și de o politică socială, însă nu poți să spui așa peste noapte, hai să renunțăm la această idee însă și agențiile internaționale recomandă în prezent uh, renunțarea la subvenții pentru combustibilii fosili. Nu e posibil să acordăm subvenții pentru combustibilii fosili, așa ceva nu trebuie să facă parte dintre politicile europene. Aveți dreptate că în departamentul meu, direcția generală pe care o conduc, nu va fi foarte ușor să uh, ne impunem punctul de vedere. Și înțeleg că unii dintre dumneavoastră aveți unele îndoieli, nesiguranțe. Vă puneți întrebarea cum o să procedăm, pentru că și discuția din această dimineață arată că schimbarea poate, clima poate să însemne aproape orice, și industrie, și dezvoltare, și cercetare, și mediu, și energie, și transporturi. Deci, e foarte clar că trebuie să faci o alegere importantă. Vrem ca toate aceste lucruri să intre sub un singur portofoliu, știm cu toții că nu se poate. De aceea trebuie să încercăm să raționalizăm politica aceasta. E clar că avem nevoie de instrumente concrete cu care să putem raționaliza această politică. Comisia spune că vom acorda o prioritate tot mai mare, foarte mare, combaterii schimbărilor climatice și vrem ca această politică privind clima să fie raționalizată în toate celelalte. Și atunci trebuie să fim gata să acordăm și niște resurse pentru ca această misiune să poată fi dusă la îndeplinire. Thank you. The next question... Mulțumesc. Doamna Eiarita Corhola în continuare. Doamna comisar desemnat, v-ați exprimat uh, Uh, încrederea în sistemul de comercializare a emisiilor și vă așteptați să, ca acesta să devină partea unui sistem mai robust la nivel internațional. Dați-ne, vă rog, câteva exemple despre modul în care s-ar putea conecta uh, acest sistem cu cele al Statelor Unite, de exemplu. Știm că uh, lipsa uh, practic cererea pe uh, piața certificatelor este cea care determină Uh, regulile și care este relația între cererea din Statele Unite și cea din Europa. În Congres, uh, în Congresul din America se discută despre prețul minim și despre uh, un plafon pentru um, certificate. În Europa nu avem un, fel, un astfel de, o astfel de regulă pentru prețul certificatelor. Cum credeți că se pot conecta aceste sisteme care au componente diferite? Uh, din câte am înțeles, nu trebuie să ai neapărat același tip de certificate. Nu, acest lucru nu este o cerință. Dar cred că am avea un foarte important beneficiu dacă am reușit să Uh, fixăm noi standardele. Să spunem, acesta este modul european de a face lucrurile și poate acesta reuși să devină modul global. Dacă am reușit să creăm uh, o legătură între sistemul european și sistemul american care se creează acum, cred că vom, ne vom fi asigurat că acest lucru va fi o inspirație și pentru alți actori internaționali care să vină în întâmpinarea noastră, Japonia, Australia, Noua Zeelandă și alții. Sigur că uh, Viziunea trebuie să, fie, trebuie să fie aceea unui sistem global cu un preț global al carbonului. Totuși, trebuie să vă spun că cred că ar fi preferabil să nu avem în Europa 27 de uh, platforme de licitare diferite. Cred că e mult mai bine să avem o acțiune concertată la nivel european, să avem licitarea, în Europa și o distribuire uh, la nivel european a certificatelor. Cred că asta este cel mai bun mod de a proceda. După cum am înțeles, există o mare speculă pe uh, piața instrumentelor financiare, nu știm niciodată care vor fi prețurile, uh, trebuie să avem o planificare pentru a ști cum să lucre pe viitor. Este o chestiune de mare importanță care trebuie uh, rezolvată. Acum are cuvântul Fiona Hall. Mă refer la același lucru. În cadrul sistemului european de comercializare a cotelor a fost o problemă pentru că uh, pentru ca să funcționeze acest lucru ai nevoie de un preț stabil și care să fie în creștere al carbonului. Însă, în practică, din diverse motive, unul fiind recesiunea și altele, uh, Prețul carbonului a fost foarte instabil și scăzut. Ați susține includerea unui uh, plafon minim pentru prețul la carbon, cel puțin ca o măsură temporară. Această idee a fost promovată de ceva vreme în comunitatea internațională și la nivel european, precum și în Statele Unite, dar am dubii că asta ne-ar ajuta pentru a obține rezultatele scontate din mai multe măsuri, din mai multe motive. Dacă avem acest nivel minim, cum ne putem asigura că pe viitor nu va fi nevoie și de un plafon maxim? Și atunci, până la urmă, am avea un sistem foarte rigid știu că lumea afacerilor ar spune că ar fi foarte bine pentru a pre... ca lucrurile să fie mai previzibile, să avem uh, un nivel uh, măcar uh, minim obligatoriu. Deocamdată prețul a fluctuat între 10 și 25 de euro. În comparație cu fluctuația prețurilor petrolului, nu este o fluctuație chiar atât de enormă. Deci eu aș zice că e mult mai important să ne asigurăm că nu dăm uh, prea ușor, nu permitem prea ușor lucrurile. Aici ar putea um, aduce valoare adăugată Uniunea Europeană. Dacă apar surplusuri, să le cumpărăm și așa mai departe. E tentant, pentru că cu toții dorim uh, previzibilitate, dar mă întreb ce vom face când într-o bună zi lumea afacerilor va cere un uh, nivel maxim și cum un uh, preț fix, cum poate funcționa piața. Deci, până la urmă, faptul că prețurile scad în momente de criză nu este ceva uh, atât de grav. Când cererea este scăzută, e normal ca prețurile să scadă. Deci avem încredere că piața uh, va reglementa lucrurile bine. Are acum cuvântul Maria de Grasa Cavaliu. Doamnă comisar desemnat, comunitatea științifică și dezvoltarea tehnologiei în domeniul uh, tehnologiilor economice reprezintă opinion fundamental în lupta împotriva schimbărilor climatice. Uniunea Europeană investește în cercetarea științifică mai puțin decât uh, a investit în trecut. Ce veți face pentru ca în momentul revizuirii perspectivelor financiare aceste investiții să fie considerate prioritare? De exemplu, finanțarea inițiativelor industriale în domeniul energiei solare, în domeniul sistemului de captări uh, și stocare a carbonului și așa mai departe. Uh, E vorba de o serie de programe și inițiative pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon și în orașe. Uh, ce puteți face pentru uh, a finanța și uh, a da prioritate rețelelor inteligente, smart grid? Cum veți avantaja economiile de energie la nivelul clădirilor? Vă mulțumesc. Um, în la sfârșitul întrebării v-ați referit la cercetare în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor? Da, bine. Respect. Mm, bineînțeles, momentul discutării perspectivelor financiare este crucial. Este crucial ca prioritățile din perspectivele financiare să corespundă priorităților noastre politice. Nu putem continua cu uh, prioritățile financiare din următorii 5 ani, uh, aceleași ca și pentru anii trecuți. Ce înseamnă asta dacă nu avem idei noi? Trebuie să avem îndrăzneala să facem lucrurile altfel. Și aveți dreptate că în ultimii ani lucrurile s-au schimbat puțin și au apărut fonduri uh, pentru cercetare în acest domeniu și în anumite state membre și de asemenea programul european de uh, transformare economică a funcționat în acest sens dar aveți dreptate că la nivel uh, total uh, finanțarea în acest domeniu al cercetării a scăzut și nu este un lucru inteligent. Uniunea Europeană trebuie să aibă această prioritate și când e vorba de fondurile agricole, cred că trebuie să prevedem și în acestea mai multe fonduri pentru noi tehnologii, pentru cercetare, de exemplu biogazul. Putem face multe cu biogazul și nu trebuie să așteptăm ca state, toate statele membre să aibă propriile experiențe proaste. Din potrivă, trebuie să spunem, să avem încredere, să spunem că putem face aceste lucruri pe scară mare, pentru că știm că va fi interesul mediului nostru comun. Deci trebuie să promovăm această direcție și la comisie și dacă voi fi confirmată după această audiere. Mă voi întâlni foarte curând uh, cu comisarul pentru cercetare, cu care am discutat deja pe scurt uh, acest domeniu pe care dorim să punem accentul. Mulțumesc. Are cuvântul acum Said El Cadraui de la Transporturi. Candidat comisar, uh. Mulțumesc, doamnă comisar desemnat aici mă aflu. Ați insistat de mai multe ori pe importanța transporturilor în discuția privind încălzirea climatică, arătând că, ea, că transporturile reprezintă un procent ridicat din uh, emisiile de dioxid de carbon. Și e bine că abordăm această problemă s-au stabilit măsuri extrem de ambițioase pentru a se obține rezultatele așteptate și cred eu că ar trebui să facem ceva mai mult decât să stabilim niște norme pentru vehiculele ușoare, de exemplu. Mă gândesc că ar trebui să facem lucruri mai multe, mai concrete. V-ați referit la pachetul climă și energie. Care este calendarul pe care îl aveți în vedere în domeniu? și aș dori să ne spuneți care sunt ideile dumneavoastră personale în ce privește punerea în aplicare a acestui pachet vă propuneți să instituiți obiective cu putere de lege? Cum veți aborda problema? La calendar, la întrebarea legată de calendar, răspunsul este cât mai curând cu putință. Nu pot să vă spun exact momentul pentru că trebuie mai întâi să mă consult cu comis domnul comisar pentru transporturi. Cred că avem o șansă extraordinară prin emisiile de la transporturi să compensăm ceea ce se întâmplă în alte sectoare, în alte domenii. De asemenea, dacă procedăm diferit în, să spunem, în domeniul uh, transporturilor feroviare, va dura foarte mult, mai mult de 5 ani, 10 ani chiar, din momentul în care ne uh, luăm o decizie până când începem să vedem primele rezultate. De aceea e o chestiune urgentă. Vorbeam mai devreme de autocamioane care vor trebui să facă obiectul unei inițiative va trebui să revizuim și regulamentele privind mașinile, vorbim acum despre aviație, despre transporturile maritime, toate aceste lucruri împreună cu domnul comisar de transporturi trebuie să încercăm să le facem împreună. Trebuie să avem în vedere întregul sector al transporturilor împreună care, și să avem în vedere și perspectiva cetățenilor. De ce nu folosesc oamenii mai mult uh, trenul? să vedem ce putem să facem la un nivelul Uniunii Europene în acest sens. Înțeleg foarte bine că toate aceste probleme, de exemplu planificarea, revin statelor membre. O bună parte dintre ele, de exemplu planificarea, revine statelor membre. Însă ar trebui să facem schimb de bune practici și în domeniul acesta al planificării. La noi, în țară, pentru prima dată anul trecut, am avut un plan de investiții pentru până în 2020 și am uh, făcut ca două treimi din uh, uh, investiții să revină sectorului public. Sigur că există modalități de a proceda în mod foarte eficient, mult mai eficient de, decât până acum și asta am putea să facem și prin instituirea unor standarde. Mulțumesc pentru răspuns, dar aș vrea să reacționez la un alt aspect legat tot de sectorul transporturilor, unde se poartă o discuție de amploare de ani de zile cu privire la costurile pe care le presupune acest sector. Vorbim despre favorizare, despre uh, internalizarea costurilor, despre stimulente, internalizarea costurilor externe, spuneam. Și un lucru important, întrebarea mea este dacă susțineți această idee, dacă susțineți acest principiu al internalizării costurilor externe în sectorul transporturilor și prin ce instrument vi se pare că ar fi optim să se realizeze acest lucru. Doamna comisar, da, îl susțin. Și e important să dăm dovadă de deschidere, să, facem, să oferim această posibilitate. Desigur că până la urmă e o chestiune care ține de economie, de impozitare și statele membre sunt cele care vor trebui să stabilească exact dacă și în ce mod vor, vor folosi acest instrument, însă internalizarea costurilor externe reprezintă o, un mijloc extrem de adecvat. O parte dintre modificările pe care va trebui să le facem în acest domeniu va trebui să le facem gândind creativ. Să arătăm oamenilor că, de exemplu, costă, costă o, este, există un anumit cost pentru transportul către zona cutare sau zona cutare în anumite segmente orare ale zilei pentru că, din păcate, pierdem foarte mult timp în uh, aglomerații și suntem obligați să construim foarte multe alte drumuri și petrecem uh, o, o, drumuri care însă nu, nu, folos, nu sunt folosite la capacitate maximă decât o oră sau uh, două pe zi. Deci trebuie să gândim creativ și să facem oamenii, să încurajăm oamenii să folosească transporturile în mod eficient. Mulțumesc și ajungem la a cincea rundă de întrebări. Prima dintre acestea îi revine domnului Jens Rode. Oh, Det må jeg vel godt kalde dig. Vi har haft... Doamna Hedegaard, avem, am avut multe audieri săptămâna aceasta și cred că prestația dumneavoastră trece mult peste uh, limita de 5 stele dat fiind setul nostru de valori. Am avut audie unde au fost accente personale foarte importante, cum a fost cea a domnului Oettinger, comisar pentru energie. Filosofia dânsului este puțin diferită de a dumneavoastră. Uh, comisarul desemnat pentru uh, cercetare nu dorește să cheltuie uh, niciun cent din uh, investițiile pentru uh, industria nucleară pe alte tipuri de energie și, de asemenea, subvențiile pentru agricultură nu iau niciun, în niciun fel în calcul chestiuni legate de climă. Cum vă veți convinge colegii dumneavoastră când vine vorba despre resurse financiare și despre uh, cedarea de competențe din portofoliile lor către dumneavoastră. În ceea ce privește influența strategică, ați primit uh, o astfel de competență din partea domnului Barroso ca să puteți să vă urmăriți strategia? În primul rând, știu că trebuie să fii capabil să lupți, nu doar aici în fața dumneavoastră. Nu e deloc uh, ușor dacă trebuie să te duci la colegul respectiv și spui, e bine, trebuie să iei în considerare și dimensiunea climatică atunci când el are 10 alte probleme pe cap. Trebuie să fii uh, convingător. Toți comisarii trebuie să fie capabili să uh, dovedească faptul că nu vor doar să spună vorbe frumoase, ci vor să le și transpună în fapte. Și vom vedea acest lucru în următorii cinci ani eu cred că este posibil să argumentezi ceea ce spui, astfel încât cei care sunt responsabili cu inovarea, crearea locurilor de muncă, uh, promovarea industriei europene, uh, nu doar în următorii 5 ani, ci și în următorii 10-20 de ani, să vadă într-adevăr beneficiile. Eu nu voi fi izolată, nu voi, fi, uh, nu voi munci singură, trebuie din potrivă să uh, îmi desfășor activitatea în strânsă cooperare cu colegii mei și vreau să îmi fac foarte bine treaba, de aceea am un, o direcție generală cu o bogată um, experiență și în avantajul meu vor sta aceste argumente puternice și robuste. Mulțumesc! Acum are cuvântul din partea neafiliaților. Mm, nu, văd că de fapt nu este nimeni aici la audiere, atunci trecem la următoarea întrebare. Judith Merkis. Here to the left. Da, iată, sunt aici în partea stângă a sălii. Mulțumesc. Doamnă Hedegat, la Copenhaga nu s-au obținut rezultatele pe care le-am fi dorit cu toți, inclusiv dumneavoastră. După cum ați spus, o soluție ar fi ca Uniunea Europeană să fie unită la nivel internațional și sunteți, păreți foarte convinsă, foarte hotărâtă când spuneți acest lucru. Trebuie să înțeleg oare că vă veți angaja să convindeți, să convingeți Comisia, Consiliul și pe noi să facem în așa fel încât această competență să nu mai fie una împărțită, ci una exclusivă a Uniunii Europene în domeniul politicilor în favoarea schimbărilor, luptei împotriva schimbărilor climatice? Este very clear. Tratatul de la Lisabona spune foarte clar că vom avea un negociator, uh, un singur negociator și negociator șef și uh, la Consiliul pentru Mediu de azi și mâine de la Sevilla poate să vă discuta deja acest lucru, pentru că toată lumea nu trebuie să uite care a fost sentimentul de la Copenhaga. Nu trebuie să uităm că pe 11 februarie un Consiliu European informal va discuta aceste lucruri. Știu foarte bine că nu va fi atât de ușor să hotărât cine va conduce aceste negocieri. Dar trebuie să ne gândim pentru că cetățenii așteaptă din partea noastră după ani de zile în care ne-am concentrat pe partea instituțională să vadă că Uniunea acționează în mod mai unit și da, voi face tot ce voi putea pentru a-mi face glasul auzit în Consiliu când voi fi prezentă acolo și printre colegii mei din comisie, pentru că președintele și ceilalți în comisie sunt cei preocupați, având în vedere ce s-a întâmplat la Copenhaga. Mulțumesc. Am o întrebare în legătură cu uh, o informație. Cine se angajează pe, 27, uh, pe 31 ianuarie? Statele membre sau Uniunea Europeană? Uh, normally it just comes up, I don't know. Uh, I think that is still to be... Cred că încă nu s-a decis. Din câte am înțeles, la Coreper săptămâna viitoare se va discuta acest lucru din nou, s-a, deja, s-a discutat deja săptămâna aceasta și din câte mi s-a spus, părerile se pare că sunt împărțite. Eu cred că ar fi logic ca Uniunea Europeană să propună o cifră unică, așa cum s-a întâmplat la Kyoto și apoi fiecare, această cifră va putea fi împărțită între diferitele state membre dacă doresc. Oricum, asta trebuie să, să se hotărească înainte de 1 februarie și deci înainte ca eu să devin comisar, practic. I, I make applause because I agree to... Aplaud pentru că sunt absolut de acord cu ceea ce spuneți. Numai de data aceasta ați fost de acord cu mine atunci, dacă numai de data aceasta ați, apl- ați aplaudat? Nu, nu este singura dată. Cred că eu și colegii sunt și, au tendință să fie de acord și ei cu această poziție. Are cuvântul Yannick Jadot. Doamnă comisar desemnat, V-ați referit, la Uniunea Europeană și statele membre, la Uniunea dintre acestea și sper că acesta va fi un mesaj pe care îl vor auzi și cei din Marea Britanie și din alte state. Cum veți gestiona însă divergențele din interiorul Colegiului Comisarilor? Dumneavoastră înși vă vorbiți uneori de oarecum ambigu atunci când vă referiți la obiectivul de 30%. Spuneți că Europa trebuie să-și asume rolul de lider, spuneți că și alții, cum ar fi China, au făcut pași înainte, însă în același timp spuneți că dacă nici ei nu fac pași chiar așa de hotărâți înainte, nici noi nu o să-i să facem, trebuie să negociem dacă nu-i momentul și așa mai departe. Mai ales, de asemenea, cum veți arbitra în cadrul serviciilor din subordinea dumneavoastră uh, discursul privind eficiența energetică? Uneori se pune accentul prea mult pe această piață a carbonului. Chiar în serviciile din subordinea dumneavoastră, oamenii sunt împotriva unei politici serioase privind eficiența energetică veți stabili în sfârșit un obiectiv cu putere de lege, obligatoriu în ceea ce privește emergența, eficiența energetică la uh, nivel european și dincolo de discursul pe care îl promovați, veți susține un astfel de obiectiv constrângător de 20% pentru eficiență energetică? Mai întâi de toate, în pachetul privind energie și climă există obiective obligatorii pentru emisii și um, indiferent de ce se întâmplă, pentru eficiența energetică trebuie să respectăm aceste obiective de 20%. Nu credem că e obligat, trebuie să fie neapărat obligatoriu, pentru că în momentul în care se punem toate politicile cap la cap, e clar că trebuie ca la nivelul statelor membre să se respecte acest obiectiv. S-a discutat foarte mult pe tema asta în timpul discuțiilor privind pachetul uh, energie-climă și cred că n-are rost să reluăm această dezbatere. În ce privește cei 30%, nu cred că am spus altceva nici eu. Am susținut cu tărie ca Europa să se îndrepte către această țintă de 30%, cu foarte multă tărie. Însă, tocmai spuneam mai devreme în cursul acestei dimineți că, uitându-mă în urmă, și văzând ce s-a întâmplat la Copenhaga, faptul că Europa nu a livrat obiectivul de 30%, n-ați fi de acord, acum vă întreb eu pe dumneavoastră, nu credeți că e mai bine ca acum să renunțăm la ideea aceasta de obligație de 20% să mergem la 30% pentru a încerca să vedem ce putem să stoarcem dacă nu putem să stoarcem câteva procente în plus și de la celelalte părți. Din înțelegerea pe care o avem acum, putem desigur să stăm de vorbă și să vedem dacă nu cumva Uniunea Europeană ar trebui să își fi uh, stabilit o altă strategie înainte de Copenhaga, dar acum vă întreb, n-ar fi mai bine să existe acest obiectiv condițional? Cred că e o chestiune de strategie politică. Eu cred că, cel puțin din cât am auzit la Copenhaga și în Consiliul pentru Mediu, că dacă deschidem din nou această dezbatere, ne facem de râs. Și riscul este să nu mai putem cădea de acord asupra cifrei de 30%. Danke, jetzt kommt Mulțumesc, Spiniev Șopo are acum cuvântul. Mulțumesc. Doamnă comisar desemnat, Polonia este un lider în emisiile de CO2. Conform protocolului de la Kyoto, Polonia a trebuit să își reducă cu 6% uh, emisie de gaze cu efect de seră. Acum avem uh, acel 30 la, reducere de 30% în timp ce uh, PIB-ul Uh, nu a crescut suficient, dar știm că statele din uh, Europa celor 15 nu și-au uh, îndeplinit obiectivele asumate. Întrebarea este, nu ar fi ipocrit să cerem statele, să, să, ca statele din EU15 să ceară celorlalte state să uh, suporte uh, să suporte aceste schimbări, state în care au fost uh, guverne și politici comuniste atâția ani care au susținut uh, politicile industriale într-un mod uh, anume. Nu credeți că statele mai um, sărace ar trebui să primească niște subvenții de la statele mai bogate? Ar trebui să existe totuși o echitate și o coeziune în acest sens. Nu sunt foarte sigură că am înțeles foarte bine traducerea, dar în ceea ce privește egalitatea, atunci când am pus pe picioare pachetul privind clima și energia, unii dintre noi am fi vrut să avem licitare 100% cât, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Alții dintre noi nu doreau acest lucru. Și cred că am ajuns la un compromis care a prevăzut compensarea noilor state membre prin certificate de emisii gratuite pentru toate uh, întreprinderile, pentru toate centralele existente. Dar atunci când este vorba de construcția de noi centrale, atunci cred că să aplicăm acest uh, această politică de echitate, astfel încât să nu se construiască pur și simplu o centrală într-un stat, într-un nou stat membru, pentru că acolo primește certificate pe gratis și în alte state nu. Eu nu cred că e justificat o astfel de situație. Mulțumesc, Eva Lichtenberger are cuvântul acum. Mulțumesc. Doamne Hedegard, uh, cred că este încurajator că dumneavoastră ați, v-ați centrat pe domeniul transporturilor. Transporturile uh, au uh, niște rate de creștere cu care uh, distrug toate economiile de emisii din toate celelalte domenii. Acum, sigur că veți avea de a face cu un lobby foarte uh, puternic, fie din domeniul aviației, fie din domeniul transporturilor uh, rutiere. Cum vreți să uh, cum crezi că veți reuși să nu susțineți eliminarea uh, subvențiilor pentru cherosen? În ceea ce privește transportul rutier, aș dori să știu dacă considerați că uh, instrumente precum Convenția Alpină la care s-au angajat statele, în care, statele um, alpine, cum considerați că le puteți utiliza pentru punerea în aplicare a politicii climatice? Trebuie să vă spun că în pregătirea mea nu am reușit să uh, mă pregătesc și în ceea ce privește această convenție alpină, deci nu prea știu multe detalii despre acest subiect, dar cred că, într-adevăr, ați menționat un punct important și anume uh, lobby-ul la care suntem supuși. În momentul în care am încercat stabilirea uh, plafoanelor de emisii pentru uh, autovehicule, am avut de-a face cu un lobby foarte puternic. Și cred că de multe ori, ca și politician, în astfel de situații trebuie pur și simplu să faci, să faci ceea ce e bine. Vorbim aici despre chestiuni foarte importante, și, dar și despre foarte mulți bani. Eu îi voi asculta pe cei care vin cu argumente bune. Dar cred că este mult mai interesant să-i asculți pe lobiști pe lobbyiștii care vin cu modalități alternative de a răspunde la cerințele noastre, nu, nu pe cei care vin și spun că altcineva ar trebui să uh, Uh, rezolve problemele. Și eu vin din micul regat al Danemarcei, știu că lobbyismul va fi mult mai puternic aici. Să știți că merită să citiți Convenția Alpină pentru că sunt multe elemente foarte bune din care Uniunea Europeană ar putea să învețe. Și sunt sigur că veți uh, citi acest document. Ajungem la ultima rundă de întrebări și dau cuvântul lui Martin Callanan. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunteți conformată în funcție, în calitate de comisar, un avantaj al funcției este un, o mașină cu șofer. Veți uh, folosi acest avantaj și ce mașină veți, veți alege? Commissioner în calitate de comisar care trebuie să treacă mai întâi acest examen de trei ore, nici nu am avut timp să mă gândesc uh, la automobile de serviciu și astfel de lucruri. În calitate de ministru al uh, climei și energiei, precum și al mediului, am ales uh, mașina de pe piață cea mai uh, uh, eficientă pentru funcția respectivă. Este normal acest lucru, este foarte important ca cei care avem uh, astfel de poziții, trebuie să, să dăm dovada cetățenilor că uh, luăm lucrurile în serios, nu doar vorbim, ci și facem ceea ce spunem. M-am gândit că o să evitați întrebarea. Încă o șansă. Veți alege o mașină europeană, hibridă, electrică, cu biocombustibil și când ați fost ministru în Danemarca, pentru că și acolo ați avut același avantaj, ce mașină ați ales? Am gândit să pun uh, așa o întrebare puțin amuzantă. You try Doriți să mă puneți să spun uh, lucruri despre un producător sau altul de automobile. Știți, eu vin din Danemarca care nu produce nicio mașină. Deci eh, pot să vă spun sigur că nu o să aleg o mașină făcută de un vreun producător danez pentru că nu există, dar pot doar să vă spun că voi alege cea mai, uh, mașina cu cele mai mici emisii de dioxid de carbon și cu ce, care consumă cel mai puțin și vom vedea care va fi automobilul care va câștiga. Peste vreo lună, două veți afla. Eu am altă idee. Uh, Comisia nu, pre, nu e departe de Parlament, poate ați putea să veniți cu bicicleta. Uh, prima dată când veniți la Parlament v-aș putea chiar uh, însoți. I, uh, as often as I can in Copenhagen, I live... La eu uh, locuiesc la 9 km de birou la Copenhaga și danezii știu că de câte ori a fost posibil am luat bicicleta, nu doar pentru că este un este bine din punct de vedere ecologic, ci și pentru că e relaxant uh, după o zi de muncă. Dar uh, la Bruxelles uh, nu sunt la fel de multe um, benzi pentru biciclete, așa că trebuie să văd ce, să, ce, să, da, ce se poate face, dar soțul mi-a oferit de Crăciun o cască pentru bicicletă, voi vedea dacă pot să-l folosesc, să folosesc la Bruxelles trebuie să vă spun că Bruxelles este mult mai adaptat bicicletelor decât ați credeți. Vă invit să încercați. Bicycles to Mexico, I would... Mulțumesc, domnule președinte. Trecem de la biciclete la Mexic, pentru că suntem cu toții de acord că e nevoie de un acord uh, obligatoriu la Mexic, în Mexico până la sfârșitul acestui an. Cred că ar trebui să se facă mai mult pentru a avea un rol de lider ca Uniunea Europeană și îmi pare rău că în observațiile dumneavoastră nu v-ați referit la cifra de minus 30% am putea să ne gândim la, gen, la uh, un, un anumit tip de abordare care să ne permite să avem o poziție de lider. Spuneți că vă, uh, vă referiți la un, uh, o legătură între ETS-ul european și cel din Statele Unite. Însă dacă așa vor sta lucrurile, atunci riscăm să ajungem într-o fundătură în negocieri. Cum veți proceda în procesul, în cadrul procesului ONU Uh, cu, uh, în fața unei coaliții a celor care doresc să existe un acord până la sfârșitul acestui an, uh, o coaliție a acestora, printre care și Brazilia și alte astfel de state. Până la sfârșitul lunii spuneam că nu îmi voi asuma niciun fel de decizie. Nu mai sunt nici ministru în Danemarca, nu sunt încă nici comisar, deci nu sunt în situația acum în care pot să am un cuvânt de spus. Spuneam însă că foarte probabil va exista un 20% spre 30% cu o condiție. Realistic, probabil că asta se, realist vorbind, probabil că asta se va întâmpla. Unii dintre dumneavoastră ar putea spune că poate, știu eu, ar trebui să încercăm să obținem 25 sau să rămânem la 20, ceea ce s-a mai și spus uh, de către statele membre în ultimele negocieri, din câte știu cel puțin. Eu sper că până la reuniunea de la Mexico, sigur am putea să ne propunem 30%. Până la urmă, ăsta este obiectivul final. Avem și o obiectiv, un obiectiv, o țintă de 3, la, 3 uh, grade. Dar dacă nu fac și alții la fel, ne putem măcar noi uh, stabili obiective și căi ambițioase pentru după 2020. A fost bine că înainte de Copenhaga vom spune, am spus, rămânem, mai puțin de, rămânem la mai puțin de 2% și atunci uh, oponenții noștri au spus una, au spus alta, acum trebuie să vină cu altă idee. Deci, dezbaterea aceasta rămâne extrem de interesantă. În ceea ce privește procesul ONU, sunt unii printre dumneavoastră care spune, e prea greu, o să fie un eșec, să renunțăm la asta. Eu nu sunt de părere să facem așa. Dacă rezultatele nu se vor obține decât peste mulți ani de acum înainte, asta e o altă problemă, dar am, am pierde prea multe uh, roade ale eforturilor, planurile de adaptare, uh, cadrul tehnologic al cărui, al cărui elemente le cunoaștem. Ar fi prea multe, uh, ar, fi, ar fi o pierdere de timp. N-am timp să vă dau mai multe detalii, însă sunt de părere că e foarte important ca Uniunea Europeană să nu tragă concluzia hai să renunțăm la procesul ONU. Ar fi o concluzie mult prea ușor de tras și ar dura foarte mult ca ceea ce există deja pe masă ca rezultatele obținute să, uh, să fie obținute uh, dacă, și altă dată dacă renunțăm la ele acum. Sunt de acord cu dumneavoastră. Însă acum că există un acord de la Copenhaga în care ne angajăm cumva și nu mai mult decât atât, cum veți evita uh, cele două măsuri pentru țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare? Și cum vă veți asigura că nu va exista această abordare în doi timpi? Trebuie ca toată lumea, dacă, dacă e cineva preocupat de problema aceasta, e vorba de țările în curs de dezvoltare. Da, vor, se vorbește de mecanismul de flexibilitate. Cele mai uh, vor, vor adopta măsurile cele mai ieftine, iar apoi vor spune undeva într-o anexă măsurile noastre la nivel național. Trebuie să vedem cum se potrivesc toate aceste elemente. Experții sunt cei care trebuie să găsească o soluție potrivită. Fiindcă, desigur, țările în curte de dezvoltare sunt extrem de sensibile la aceste lucruri. Nu doresc o armată întreagă de auditori să vină să-i monitorizeze și să le spună ce trebuie sau nu trebuie să, le, să facă. Această problemă a dublei numărări, a dublei evaluări este o chestiune extrem de complicată din punct de vedere tehnic și ea se aplică și domeniului silvicol. Deci dacă ajungem la un acord în Mexic. Asta ne va permite să rezolvăm din punct de vedere tehnic o, o serie întreagă de probleme până în momentul în care expiră acordul de la, de la Kyoto în 2012 și apoi trebuie să o luăm de la capăt. E bine că susțineți procesul ONU, suntem de acord, însă e nevoie de unanimitate din partea unui număr de 92 de țări. Care este planul B dacă iarăși Mexico nu, nu, în Mexic nu se ajunge la un uh, consens? Cred că asta era întrebarea lui Bas. Dacă Sudanul nu joacă niciun fel de rol, uh, atunci s-ar putea să ajungem la un acord. Nu. Da, domnul președinte, e greu să așteptăm o unanimitate din partea unui număr de 92 de țări. Frederic Ries, mulțumesc, domnule președinte, estimată doamnă comisar desemnat, când uh, suntem uh, penultima să ia cuvântul, problema este că s-a spus aproape cam tot. Doamnă Hedegat, portofoliul dumneavoastră este nou uh, în acest mandat, uh, dar l așteptam de mult, v-am așteptat de mult. Uh, aveți o sarcină foarte importantă, ca și colegul Damenț care nu mai este prezent, uh, prezent domnul uh, Jens Hode, m-ați sedus. Angajamentul dumneavoastră și faptul că sunteți, dați dovadă de multă voință, chiar dacă nu sunt daneză, am, sunt foarte încântată. Ați răspuns la multe dintre întrebările mele, mai ales în ceea ce privește dificultatea competenței transversale a dumneavoastră. Ministrii pentru climă știu asta e mai mult decât un dialog, este o luptă permanentă de a fi ministru cu astfel de responsabilități. Întrebarea mea se va referi la relațiile dumneavoastră externe. N-am evocat încă relațiile dumneavoastră cu alți actori majori, cum este Barack Obama sau Hu Jintao. Cum vă veți uh, impune, mai ales în față de domnul Barroso, în acest dialog? I didn't get the last one in the translation. How I'm going to work with what? It was as if it was something on international. Uh, doamna Hedegard uh, cere să se repete întrebarea. Deci, cum veți uh, discuta cu președinții Statelor Unite și Chinei, cum veți impune exigențele și mai ales uh, cum vă veți face vizibilă lângă domnul Barroso. The, of course, one of the things I... Cred că pot uh, să aduc acestui post uh, experiența mea din delegații în, chei, în, uh, în țări foarte importante, de exemplu ministrul chinez și cu mine. Uh, poate am petrecut vreo 10 weekenduri împreună, poate nu chiar 10, dar uh, ne-am întâlnit cel puțin de 10 ori în 2009. Deci, cunosc aceste persoane și voi încerca să am un uh, rol uh, cât mai vizibil posibil în numele Comisiei înainte de conferința de la Mexico. Știu că Avem multe provocări. Dacă mă întrebați dacă avem probleme cu țările în curs de dezvoltare, nu. Uh, știu că mm, Sudanul pare o problemă, dar trebuie să vă spun că am discutat mult cu multe din țările în curs de dezvoltare și cred că în acest domeniu Uniunea Europeană trebuie în continuare să continue eforturile ă, țările africane, insulele mici, pentru a înțelege mai bine diferitele priorități. Merci. lié, Monsieur le Président. Mulțumesc. O întrebare legată de prima. Comunicarea este esențială și doamna Hedegard este un foarte bun comunicator. Am văzut asta și la Copenhaga, dincolo de discursurile virtuoase. În realitate, până la urmă, nimeni nu se mai angajează în ceea ce privește obiectivele clare. Uh, cum uh, vă veți putea asigura că cetățenii vă vor supine, susține în continuare, ceea ce spune și colegul Paniu, um, vând în vedere criza economică și socială, cum vă veți asigura că lupta împotriva schimbărilor climatice uh, va fi considerată de cetățeni în continuare uh, o prioritate, pentru că adeziunea cetățenilor la această luptă este esențială, după părerea mea? O întrebare foarte bună n-am niciun dubiu că având în vedere profilul uh, din mass media conferinței de la Copenhaga, multă lume și-a dat seama că schimbările climatice sunt o realitate. Conștientizarea lucrurilor de către public este incredibilă. Uh, eu voi încerca ca oamenii să nu uite aceste lucruri, pentru că și criza economică uh, a făcut ca oamenii să înțeleagă că poate că nu facem bine să folosim natura, să consumăm într-una și poate ar trebui să ne gândim mai bine la modul în care um, la amprenta pe care o punem uh, asupra pământului. Deci, oamenii și-au dat seama și este obligația noastră, și din sistemul european și la alte niveluri, să comunicăm acest lucru foarte clar cetățenilor pentru că din, uh, euro, de la, din eurobarometre observăm că în acest domeniu cetățenii așteaptă din partea Uniunii Europene să facă ceva, să schimbe lucrurile și împreună trebuie să comunicăm acest mesaj și mai clar cetățenilor. Thank you. Am mulțumim. Următoarea întrebare este a doamnei Veslund. Mulțumesc. Sunt aici cu câteva excepții, tot ce ați spus astăzi sună foarte bine. Dar e important ca Comisarul European pentru Acțiuni Climatice să fie o persoană care nu spune doar vorbe frumoase, ci cineva care uh, dovedește aceste lucruri și în fapte, să vină cu o legislație specifică. N-ați spus nimic despre ceea ce intenționați să faceți în mod concret, specific, odată ce um, vă începeți mandatul. Așadar, vreau să vă dau o șansă la sfârșitul audiere. Ce instrument legislativ specific intenționați să ne prezentați dacă veți primi această funcție? Nu știu dacă aș vrea să fac acum o ordine a priorităților, dar am spus foarte clar de la început că vreau să pun pe picioare pachetul privind uh, clima și transporturile. Acest lucru nu este nu, nu e puțin lucru. Am spus foarte clar uh, ceea ce vreau să fac pentru cercetare, pregătirea perspectivelor financiare. Acestea nu sunt pur și simplu niște vorbe în vânt, ci sunt niște angajamente a căror punere în practică va fi foarte dificilă și serioasă. Uh, pachetul pentru energie, uh, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Acestea vor fi probabil obiectul primelor inițiative specifice, pentru că ele deja uh, au fost inițiate. Anul acesta va, vom avea evaluarea privind autovehiculele, să vedem ce rezultate am obținut până acum. Acestea sunt chestiuni mai specifice, dar să nu, să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu am uh, la latitudinea mea uh, o mare paletă de instrumente legislative. Munca mea va consta în cooperarea cu dumneavoastră pentru a vedea care sunt pașii următori și cum pot să includ aceste lucruri în legislația care ține și de ceilalți comisari. Nu este, nu va fi ușor și sper că vom reuși să includem aspectele legate de mediu, dar acestea nu vor fi neapărat sub forma unui act legislativ al meu, ci mai degrabă al colegilor mei. Mulțumesc. Sigur că e foarte ușor să vorbești despre, o, despre autovehicule, mai ales dacă vii dintr-o țară care nu are o industrie a automobilelor. Așadar, uh, transporturile uh, sunt o chestiune foarte importantă. Ce intenționați să includeți în acest pachet? Uh, este vorba de uh, transportul rutier al mărfurilor? da, am, spune, am spus și mai devreme că n-am făcut ceea ce trebuia să facem, să includem camioanele, probabil că va fi unul dintre primele lucruri uh, la care, pe care le vom face. Și apoi, autovehiculele. Este foarte important să revizuim strategia noastră în acest sens, pentru că vedem de multe ori că industria protestează în momentul în care se dezbate Uh, legislația, spunând că, o, e imposibil să faci așa ceva. Și apoi, totuși, după ce se pune în aplicare legislația, se vede că e din potrivă, e posibil că se poate face mult mai repede și că pot fi atinse obiective mai ambițioase decât cele fixate la început. Și de aceea cred că este important să evaluăm și să vedem dacă am stabilit obiective suficient de ambițioase la momentul respectiv, pentru că acum trebuie să ne mișcăm foarte, foarte repede. Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar desemnat, se spune că uh, atunci uh, eu, eu cred că totuși dumneavoastră ați fost suficient de, de concretă în uh, răspunsurile dumneavoastră și în uh, răspunsurile dumneavoastră scrise, la, de exemplu, uh, la uh, emisiile de oxid de azot. Domnul Dimas nu a reușit însă să includă aviația în acest sistem uh, și sper că dumneavoastră veți trata într-adevăr cu multă energie această temă. Într-adevăr, um, sigur că au fost eșecuri la Copenhaga, dar uh, eu nu voi spune că dumneavoastră purtați răspunderea, ci din potrivă uh, ați avut acolo de-a face cu oponenți foarte puternici. Acum, noi în Parlament avem posibilitatea, conform articolului 225 al tratatului, să facem o solicitare comisiei de a veni cu o anumită inițiativă legislativă. Domnul Barroso a avut o uh, poziție puțin rezervată um, în ceea ce privește consolidarea acestui drept al Parlamentului și uh, aș dori să știu dacă veți face eventual uh, o propunere în Colegiul Comisarilor în acest sens. Mulțumesc, Peter Liza. Știți la fel de bine ca și mine că există acest acord cadru care trebuie să fie renegociat între Parlament și președinte și de aceea eu nu pot să intru foarte mult în detalii specifice. Pot doar să mă bazez pe experiența mea în Parlamentul danez, care mi-a arătat că adesea sunt avantaje extraordinare în colaborarea strânsă cu Parlamentul, nu doar când ai un instrument legislativ pe care vrei să îl vezi adoptat, ci și înainte de, acest, de această fază. Deci dacă eu devin comisar pentru acțiune climatică, aș dori să cooperez cu dumneavoastră și aș vrea să fac acest lucru de multe ori informal, pentru să, să avem o masă rotundă în care să facem schimb de opinii uh, cu între, între noi, cei din uh, comisie și parlamentari, pentru că sunt sigură că astfel rezultatele vor fi mult mai bune. Sunt deschisă sugestiilor venind din partea Parlamentului, după cum știți, există uh, și niște uh, reguli cu privire la diviziunea muncii, să spunem așa, între Parlament și Comisie. Trebuie respectate aceste reguli, dar eu sunt deschisă către o colaborare constructivă la stadiile foarte timpurii ale activității noastre. Da, mulțumesc. A fost un angajament general, dar vreau să încep, întreb încă specific. Sigur că acordul interinstituțional este o chestiune negociată de domnul Barroso, dar există cu siguranță și discuții între comisarii desemnați și domnul Barroso și aș dori să vă încurajez să îi mai spuneți odată despre asta domnului Barroso, să spuneți că e important pentru noi acest lucru și de aceea vreau să vă întreb dacă în rolul dumneavoastră de comisar desemnat ve, uh, împărtășiți poziția că atunci când Parlamentul uh, face o propunere cu majoritate calificată, Comisia trebuie să și reacționeze și atunci când nu o face, trebuie să uh, fundamenteze foarte bine refuzul de a, lua, de a acționa. Exact, așa este. Trebuie să ai motive foarte bune pentru, pentru a nu acționa. Uh, după tratatul de la Lisabona, cred că este foarte clar că uh, Consiliul, Parlamentul European sunt pe picior de egalitate în, într-o mare serie de situații și de aceea trebuie să găsim o nouă modalitate de a beneficia de acest lucru și de a coopera foarte strâns. Uh, cred că întregul proiect european ar avea de beneficiat dacă noi am fi mai vizibil, să facem lucruri care într-adevăr îi interesează pe oameni și de aceea ar trebui să cooperăm foarte sens, pentru că dumneavoastră sunteți cei care reprezentați cetățenii europeni. Dragi colegi, am ajuns la încheierea rundelor noastre de întrebări. Mulțumesc tuturor membrilor Comisiei Envi, ITRE și TRAN pentru întrebări. Mulțumesc desigur și doamnei Hedegaard pentru răspunsuri. Doamne Hedegaard, ați spus la început, protecția climatică trebuie să fie o chestiune mai, o, un, un subiect mai plăcut pentru oameni. Și cred că aveți dreptate, pentru că dacă am văzut câtă energie și cât entuziasm a suscitat conferința de la Copenhaga, câți oameni au suportat frigul uh, pentru că au vrut să activeze, să-și exprime susținerea, se vede, într-adevăr, că această politică poate să îi activeze pe foarte mulți oameni și că este foarte importantă pentru cetățenii noștri. Cred că și această audiere a fost una foarte plăcută. Am avut uh, acest tur de orizont foarte generos, care a cuprins multe aspecte și sunt foarte fericit că nu a trebuit să folosesc ciocanelul nici măcar o dată, Sigur că suntem deja la a treia audiere și deci am acumulat niște experiență în respectarea regulilor de vorbire. Doamna Hedegaard a fost foarte uh, directă și nici nu a, nevut, a avut nevoie de atâta timp pentru a-și exprima răspunsurile. Da, cred că aveți nevoie de angajamentul dumneavoastră, de puterea de convingere și de o coloană vertebrală foarte, foarte serioasă, pentru că uh, Uh, veți avea o treabă grea de făcut. Eu cred că dumneavoastră aveți toate aceste elemente necesare pentru mandat. Uh, astăzi, după masă, mă duc la reuniunea informală a ministrilor energiei și mediului. Poate ne revedem acolo, nu știu dacă nu, dar în orice caz, cu toate că suntem bucuroși, nu putem să nu recunoaștem uh, eșecurile de la Copenhaga și în uh, 31, la 31 ianuarie se va pune pe masă la ONU un acord care însă nu este suficient pentru împiedicarea creșterii temperaturii Pământului cu 2 grade. Suntem undeva la 3-4 grade, ceea ce înseamnă că avem foarte multe de făcut în următorii ani și dacă dumneavoastră veți deveni comisar, Așteptăm cu nerăbdare o cooperare angajată și ambiționată în acest sens. Vă, dam, vă dau acum cuvântul pentru uh, comentariile de încheiere. Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc de asemenea foarte mult pentru numeroasele întrebări interesante și pentru atmosfera constructivă din această dimineață. A fost cel mai lung examen oral pe care măcar încerc să-l trec. Vă mulțumesc însă pentru colaborare și pentru faptul că v-ați concentrat pe portofoliul meu. Am petrecut destul timp ascultând o mulțime de lucruri interesante în cursul acestei dimineții, așa că nu mă voi lungi, însă, practic, trebuie să vă spun că sunt de părere că schimbarea climatică este provocarea cu care se confruntă întreaga noastră generație. Și e adevărat, sunt multe probleme, sunt multe provocări despre care am tot auzit în cursul dimineții. E adevărat, nu va fi ușor să combatem schimbările climatice, Asta nu e ieftin și sunt o mulțime de probleme și cu țintele și cu scurgerile de carbon și cu o mulțime de măsuri foarte importante. Dar cu cât mai multă vreme ezită lumea să ia măsuri, cu atât mai scumpă va fi acțiunea și cu atât mai grave vor fi schimbările climatice. De asemenea, cu atât mai grave și fundamentale vor fi schimbările din stilul nostru de viață, al nostru și al generațiilor care vin după noi. De aceea, nu va fi ușor să se rezolve toate aceste probleme peste noapte. Însă, nu trebuie să pierdem din vedere capacitatea oamenilor de a găsi soluții la toate problemele din punctul de vedere al tehnologiei și din alte puncte de vedere și, cum spuneam la început, nu am niciun fel de îndoială că aceasta, aceasta este regiunea care se ocupă în modul cel mai convingător de problema aceasta în întreaga lume în următorii cinci ani. Și regiunea care va proceda în felul acesta va avea de atras avantaje strategic, politic și economic. Deci, nu e doar o chestiune pe care trebuie să o, de care trebuie să ne ocupăm mai mult decât până în prezent, ci și un lucru care ne va aduce avantaje de ne de dacă ne vom ocupa de el. Noi avem un rol fundamental în Uniunea Europeană de pionier în acest domeniu și trebuie să continuăm pe aceeași cale. Trebuie să încercăm să ne câștigăm independența și securitatea energetică și de aceea vreau să spun că sper că vom reuși să găsim soluții care să funcționeze cu mai mulți parametri în același timp, climă, securitate energetică și crearea de locuri de muncă. Asta trebuie să fie viziunea noastră, fiindcă este cea mai eficientă modalitate de abordare a problemei. De aceea, trebuie să încercăm să, ni se alăt- să facem și restul lumii să ni se alăture despre asta e vorba în negocierile internaționale. S-au făcut, s-au obținut rezultate importante la Copenhaga, dar așa cum spuneați și dumneavoastră, mai e mult de lucru. Cum spuneam, nu trebuie să renunțăm la procesul ONU, cel puțin nu în momentul de față. Nu e deloc ușor, aș vrea eu să fie ușor, dar nu este și trebuie să găsim un acord internațional. Trebuie să menținem presiunea și trebuie să menținem și gradul de conștientizare și al cetățenilor și cred că unul dintre mijloacele cele mai eficiente de a face asta este de a arăta noi înșine exemple bune. Să arătăm exemple de întreprinderi care procedează corect și aici avem de asemenea un rol foarte important de jucat. Următorii cinci ani vor fi foarte importanți în acest sens și aștept cu multă nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră pentru a face să se întâmple cu adevărat schimbările pe care Europa și lumea le merită și în special cetățenii le așteaptă de la noi. Deci dacă voi fi confirmată în calitate de comisar, va trebui să luăm măsuri multe în următorii cinci ani. Vă mulțumim pentru acest mesaj, doamnă Hedegaard. Uh, să încheie aici audierea și coordonatorii se vor întâlni la 12 și jumătate în 1G2 pentru evaluare.